Good afternoon. Bună ziua, dragi colegi, domnilor și doamnelor. Dragi colegi, bine ați venit tuturor, vă urez bun venit la reuniunea noastră interparlamentară Suntem membrii Comisiei de Afaceri Externe din Parlamentul European, membrii Parlamentelor Naționale, inclusiv diversi șefi ai diverselor comisii. Vă urez bun venit! În plus, aș vrea să urez bun venit și observatorilor din Parlamentul Norvegian, precum și din parlamentele din Muntenegru și Bosnia-Herzegovina. Bine ați venit cu toții! De asemenea, bun venit, dat fiindcă reuniunea aceasta nu este în camera. Bine ați venit și jurnaliștilor cu care am reușit să vorbesc deja din cele șase țări din Balcani. Sper că v-ați așezat cu toții bine în sală, bine ați venit și sperăm că veți găsi la fel de interesante ca și noi subiectele discutate azi. În primul rând, Vreau să urez bun venit domnului înalt reprezentant și vicepreședinte al Comisiei Europene, în calitate de prima apariție în Parlamentul European. Domnului Joseph Borel, bine ați venit alături de noi. Dat fiindcă domnul Borel are o agendă foarte încorcată și trebuie să plece la Bratislava în curând, o să Începem prin a-i da lui cuvântul pentru a ne prezenta planul de lucru în calitate de înalt reprezentant și vicepreședinte, după care o să avem și o dezbatere și o să ne spuneți dumneavoastră când trebuie să plecați. Domnule Borel, vă rog. Good afternoon and thank you very much to all of you. Bună ziua, mulțumesc tuturor. Plan de muncă, poate că e prea mult spus, dar haideți să vedem ce se întâmplă și ce putem face. Întâi, dați-mi voie să vă spun că mă bucur să fiu aici. Este a treia zi de când a început mandatul meu de înalt reprezentant VP. Am lucrat în Par- am fost în Paris la Cortes Invalid pentru a aduce omagiu soldaților francezi care și-au pierdut viața în Mali de curând. Și de asemenea am fost și la deschiderea conferinței privind schimbările climatice în Madrid. Ambele evenimente sunt simbolice pentru lumea în care trăim și de asemenea simbolice pentru ceea ce ne așteaptă ca activitate. La prima reuniune a Colegiului Comisiei am vorbit despre schimbări climatice și despre uh, dimensiunea internațională și externă a acestei provocări enorme cu care se confruntă Europa. Pe durata audierii mele aici am spus că mi-ar plăcea să lucrez în strânsă colaborare cu Parlamentul European și cu parlamentele naționale pentru că sunt convins de rolul esențial pe care îl veți juca pentru a defini o politică externă europeană credibilă. Dar pentru asta trebuie să fim uniți. Și, într-adevăr, astăzi statele membre sunt pe poziții destul de divergente. Un lucru pe care nu-l putem ascunde, trebuie să îl acceptăm și să găsim o politică care să ne permită să depășim aceste poziții divergente. O să mă concentrez pe două părți în intervenția mea. În primul rând, angajamentul Europei într-o lume mai competitivă și, în al doilea rând, nevoia și sensul acestei abordări geopolitice și acestei comisii geopolitice, care a fost uh, descrisă ca atare de mai multe ori de doamna van der Leyen. Cred că este foarte clar concurența strategică între diversele putere a reînceput globalizarea și interdependența economică. Credeam că vor reduce uh, această concurență. Din păcate, însă, concurența militară a revenit cu mai multă forță decât înainte și eforturile noastre trebuie să crească atât la nivel calitativ cât și la nivel cantitativ. Și astăzi e un bun moment să abordăm acest subiect pentru că, după cum știți, avem adunarea NATO în Londra în într-o situație în care pozițiile sunt divergente în ceea ce privește viitorul acestei organizații. În ciuda bogăției și creativității care există în Europa, din motive demografice, Europa va avea o pondere mai mică la nivel global în următoarele decenii. Unitatea noastră este, deci, o condiție pentru supraviețuire și apărarea se numără printre instrumentele cheie pentru această supraviețuire. Trăim într-o perioadă în care există multe politici care emană de la actori non-statali aflați la peria Europei. Uh, inclusiv în uh, Sahel și Orientul Mijlociu. Amenințările se acumulează, prin urmare trebuie să avem o gamă de instrumente mai flexibile care să fie și operaționale. Instrumentele clasice ale puterii soft pentru că ne definim ca o putere soft, devin în prezent instrumente puternice ale unei competiții globale între state. Puterile soft și hard uh, se contopesc, practic. Deci, da, trăim într-o lume mai competitivă și singura cale prin care putem să-i facem față este să reacționăm împreună cu politica externă și nu să ne limităm la a fi doar uh, un teren în care ceilalți joacă jocurile. Parlamentarii văd asta în fiecare zi. Politica puterii a revenit. Statele Unite au o abordare mai naționalistă, unilaterală, ne confruntăm cu amenințări tot mai mari dinspre Est, dinspre China. Am definit această mare țară și ca partener economic și ca rival. Există instabilitate și există provocări uh, în Africa și în luna viitoare va avea loc un Consiliu de Afaceri Externe unde vom discuta în special despre Africa pentru a pregăti marele summit cu țări africane și președinta van der Leyen va vizita în curând Africa. Terorism, schimbări climatice, amenințări hibride, campanii de dezinformare, toate aceste amenințări nu sunt genul de amenințări pe care, la care încer- să încerci să răspunzi prin implementarea articolului 5 din NATO. NATO rămână instrumentul de bază al apărării teritoriale cu multe țări europene, dar în același timp trebuie să înțelegem că există noi amenințări ce necesită răspunsuri concrete care trebuie să ne mobilizeze energiile. Trebuie să anticipăm problemele înainte ca acestea să devină acute. Avem nevoie de o cultură strategică pentru a ne găsi pe poziții comune și trebuie să acționăm mai repede atunci când acest lucru se impune. Și dat fiindcă vorbesc în fața Parlamentului European, aș vrea să vă reamintesc că avem nevoie și de un buget ambițios pentru acțiune externă care să ne oferă posibilitatea să ne creștem prezența globală și să răspundem rapid în situațiilor de criză. Președinta van der Leyen a spus astăzi în Paris că se așteaptă la o creștere cu 30% a fondurilor pentru politica externă. Sunt sigur că sprijinul va fi puternic și uh, deși o creștere cu 30% s-ar putea să fie prea mult. Nu prea mult este în regulă, sigură, dar dificil de obținut. În al doilea rând, nevoia unei abordări geopolitice și ce înseamnă ea. Toată lumea repetă fraza rostită de președinta van der Leyen. Comisia este una geopolitică. Am auzit de asemenea interviului Macron și replicile controversate, precum și tweet-urile președintelui Trump. Comentariile sale asupra NATO-ului au atras atenție și dezbaterea trebuie să continue. Reuniunea liderilor din Londra a transmis un mesaj de unitate, deși este clar că e nevoie de discuții suplimentare discuții care trebuie avute între noi. Mm, există multe proiecte internaționale uh, și NATO a trecut prin multe crize de când a fost înființată. Nu e prima astfel de criză și a reușit să le depășească cu succes de la început și până acum. De fapt, din experiența noastră, crizele nu fac decât să consolideze și mai mult această structură și situația actuală arată nevoia ca Uniunii Europene să continue să avanseze la nivel european și să aibă o abordare strategică în calitate de putere geopolitică. Altfel, viitorul nostru va fi hotărât de alții. Trebuie să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru și trebuie să devenim serioși și să construim o politică integrată. Mi s-a spus că sunt responsabil cu coerența politicilor externe ale Uniunii. E o mare provocare să asigur coerența politicii externe a Uniunii Europene state membre și instituții europene. Însă, trebuie să facem asta, trebuie să aliniem activitatea Serviciului de Acțiune Externă a Comisiei a statelor membre cu susținerea fermă a Parlamentului. Repet, aceasta este o lume geopolitică cu jucători importanți, SUA, Rusia, China, Turcia, printre altele, și toate acționează în mod geopolitic. În mod deschis, fac legătura dintre chestiuni și instrumente și folosesc toate tipurile de putere, hard și soft. Statele Unite au declarat, de exemplu, azi că nu se retrag, nu-și retrag taxa aplicată giganților din economia digitală. Deci dacă nu retragem, atunci uh, îi vor pedepsi pe cei care adoptă aceste măsuri. Apoi Libia este un bun exemplu. Stabilitatea în Libia ne amenință în mod direct securitatea și este o provocare la adresa valorilor noastre. În ceea ce privește uh, Uh, migrația și solicitanții de azil. Este important ca Uniunea Europeană să asume poziția de lider, să susțină Națiunile Unite pentru o soluție politică pentru această țară eșuată. Lucrul acesta l-am spus de mai multe, de mai mulți ani, dar încă nu s-a întâmplat. Situația continuă să se înrăutățească și Există multe schimbări de situație și intervin foarte mulți judecători externi. Trebuie să evităm acțiunile bilaterale, trebuie să nu mai alimentăm conflictul cu Libia și să nu creștem instabilitatea în regiune. Acordul recent între Turcia și Libia cu privire la Mediterană nu-i cunoaștem conținutul încă, dar e un acord care a dat naștere la multe îngrijorări. În Grecia am vorbit cu ministrul de afaceri externe înainte să plece în Londra și asta e un exemplu în acest sens. Suntem o mare putere diplomatică, suntem o putere financiară Comi- politica noastră comercială este o poveste de succes în ciuda criticilor. Am construit și vom continua să construim o rețea de acorduri comerciale și vrem să punem condiția durabilității din punct de vedere al obiectivelor de dezvoltare în toate negocierile. Trebuie să includem acest aspect din ce în ce mai mult. În domeniul securității și apărării, în special cu PESCO și cu Fondul European pentru Apărare, cu care vă, de care veți ocupa în următoarea perspectivă financiară. Voi conduce clusterul de relații externe. Președintele, președinta comisiei a prezentat colegiului astăzi regulile jocului modul în care vom acționa. Și eu voi fi responsabil cu prezentarea unei situații săptămânale a problemelor externe și voi conduce un cluster al comisiei care are legătură cu politicile externe. Deși politicii, schimbările climatice și migrația nu se numără printre ele, dar sunt parte uh, a celor mai importante provocări internaționale cu care ne confruntăm. Haideți să dăm un prim exemplu în acest sens. Să vorbim, de exemplu, despre cine stabilește regulile. Cine a spus că lumea trebuie condusă pe bază de reguli? Ne confruntăm acum cu o luptă între idei și reguli acestea reprezintă povestea pe care o spunem cetățenilor. Dar regândim din acest punct de vedere modul în care ei percep lumea. Haideți să ne gândim la date și caracterul lor privat. Datele sunt practic seva noi economii. Există cineva care a spus că valoarea totală a economiei bazată pe date este mai mare decât valoarea comerțului cu petrolul la nivel global. Deci, regulile privind datele, practic, sunt la fel de importante ca cele pentru energie. În SUA, regulile acestea arată că datele aparțin companiilor din sectorul IT. În China, datele aparțin statului. În Europa, ele aparțin cetățenilor, indivizilor. Care este modelul care va câștiga până la urmă? Cel bazat pe companii, pe stat sau pe indiviz, pe societate? Noi, în Europa, suntem pe bună dreptate mândri de modelul nostru de a ne organiza societatea și economiile. Nu vreau să mă bag cu pumnii în piept, dar totuși noi avem un mix unic de libertăți individuale, legislație, prosperitate economică și solidaritate socială. În anii 90 ne-am gândit că va exista un proces global de convergență în jurul acestor concepte, dar nu s-a întâmplat așa. În schimb, există o concurență între sistemele politice. China este un rival sistemic. Ce înseamnă asta? La ce ne referim când folosim termenul sistemic? Adică există o luptă la nivel de sistem. Și nu e neapărat evident acest lucru, dar un set de țări care astăzi reprezintă sub 9% din populația globală va conduce lumea dacă nu, și aici fac legătura cu începutul intervenției mele, dacă nu acționăm uniți. Am văzut căderea zidului Berlinului. Eram acolo. Și atunci mulți erau de părere că nu există o alternativă la democrația liberală și economia de piață. Aici se termină istoria, spuneau unii. Da, istoria n-are sfârșit. Sistemul sovietic n-a reprezentat o alternativă mai bună pentru bunăstarea oamenilor. Așa cum știu foarte bine mulți dintre dumneavoastră. În China, sute de milioane de oameni au ieșit din sărăcie trecând prin una dintre cele mai spectaculoase transformări înregistrate la nivelul umanității vreodată. Și în viitorul nu chiar așa îndepărtat, în Africa se vor naște peste un miliard de oameni în plus. Am vorbit cu reprezentanții unui centru de cercetare european și vorbeam despre explozia demografică din Africa, de modul în care este gestionată și despre cifrele acestea care vin uh, fără să fie gestionate de cineva. Să nu privim Africa doar ca pe o sursă de migrație. Nu putem ascunde faptul că dezechilibrul demografic și dezechilibrul de bogăție de o parte și de alta Mediteranei va crește foarte mult. Doar dacă acționăm împreună putem fi parteneri pentru Africa și doar dacă acționăm împreună putem avea o relație echilibrată cu China. Abordarea noastră se bazează pe respectarea drepturilor omului și pe o lume cu dezvoltare durabilă. Nu e clar însă dacă și partenerii noștri își vor stabili aceleași obiective, deci trebuie să insistăm cu acest nou pact ecologic european, nou pact verde european, care a fost discutat în comisie astăzi și a fost discutat și la conferința privind clima de la Madrid. Per ansamblu, natura politicii externe este în schimbare. Politica externă nu mai este ce era în trecut. Nu mai e vorba doar de discuții diplomatice cu politica externă. Acoperim fiecare aspect al revoluției geopolitice în care urmează să vină peste noi. Și cred că trebuie să începem să avem o viziune mai măreață, dacă vrem să putem face față unei astfel de provocări. Să vă spun un pic despre abordările noastre. Balcanii Occidentali. S-au regăsit destul de frecvent în presă și există o mare dezamăgire în Balcani cu privire la refuzul de a fi parte a procesului de extindere, de a-i primi ca parte a procesului de extindere. Nu putem refuza Balcanilor o perspectivă europeană. Cum am spus în audierea mea. Mi-ar plăcea să mă duc în Serbia, în Kosovo, dar în Kosovo încă nu este guvern și nu e chiar așa o idee bună să mergem acolo înainte de formarea unui guvern. Nu uh, putem merge în Kosovo, dar o să mergem în Bratislava, care e în apropiere, pentru că Bratislava este locul unde are o reuniune OSCE și o să mă întâlnesc cu ministrii de externe și de economie din Rusia și din alte țări. Trebuie să continuăm să acordăm sprijin Ucrainei, Georgiei, Moldovei. După cum am spus, trebuie să jucăm un rol de lider în construirea statului libian împreună cu Națiunile Unite și cu alții. Trebuie să avem o abordare globală pentru diversele conflicte din Golf. Săptămâna viitoare vom conduce o reuniune referitoare la acordul nuclear pentru a ne asigura că acest acord nu este încălcat în totalitate și cu ideile astea în minte ne vom uh, vom participa la comisia aceasta unită mâine și vineri. Și în ceea ce privește regiunea Sahel, ca omagiu uh, solda- adus soldaților francezi care și-au pierdut viața acolo, tendințele rămân negative acolo. Am fost în Paris pentru a-mi prezenta solidaritatea pentru pierderile suferite și vreau să vă spun că trebuie să continuăm să facem eforturi împreună în Sahel. Nu putem lăsa doar câteva țări europene să poarte această povară. În această parte a Africii, unde boomul demografic continuă și unde statele nu pot oferi servicii publice care până la urmă stau la baza oricărei structuri politice. Europenii trebuie să fie uh, implicat, să se implice în această parte a lumii, pentru că multe dintre amenințările cu care ne confruntăm s-au născut acolo. Nu vreau să intru în alte detalii. Sper să avem un bun schimb de opinii pe aceste subiecte și pe altele. Astăzi am lansat și un comunicat, primul poate, din mandatul meu. în care am vorbit despre acordul cu Turcia și Libia, o situație foarte îngrijorătoare pentru Grecia și sper că o să pot să vă dau informații suplimentare pe acest acord la reuniunea din Bratislava de seară și mâine. Și acum vă stau la dispoziție pentru că vreau să avem o discuție sinceră și deschisă, pentru că eu zic că trebuie să spunem lucrurilor clar pe nume. Există poziții diferite la nivelul statelor europene, chiar foarte diferite și putem să le depășim doar dacă le explicăm, doar dacă le spunem pe nume, ca să înțelegem din ce motive o țară sau alta abordează o anumită problemă diferit. Știu că aceste abordări diferite se bazează pe Știu că aceste țări au probleme adânc înrădăcinate în istorie, dar dacă vrem să avem o abordare comună, trebuie să depășim aceste divergențe, să punem bazele unei istorii comune în care să pornească de la supraviețuirea civilizației europene. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte și un alt reprezentant Borel. Dragi colegi, iată care este situația. Domnul Borel are timp în jur de 50 de minute, iar eu am mai mult de 25 de înscrieri la cuvânt. Și când dau cuvântul, trebuie să respect geografia, grupurile politice, egalitatea de gen și multe alte lucruri. Deci este o misiune absolut imposibilă, dar un lucru este clar și anume că mereu voi da întâi cuvântul oaspeților din statele membre și apoi voi da unui oaspete, apoi un parlamentar și eu zic, uite ce propun să facem când sunt suficiente întrebări, spui stop și faci o primă rundă sau vrei să răspunzi una câte una? Nu, luăm mai multe. Bun, luăm mai multe și tu spui stop că lumea o să dea vina pe tine și eu o să pot să mă bucur. Primul vorbitor și apropo colegii din statele membre v-au fost date carduri pentru scriere la cuvânt, dacă vreți să faceți. Fără să mai lungim, și pentru că sunt atât de mulți colegi care vor să vorbească, vă rog să vă limitați la un minut, un minut și jumătate. Uh, am un ciocan aici, nu vă voi da cu el în cap, ci în această masă. Începem cu Miro Kovac din Croația. Mulțumesc, uh, mă bucur foarte mult că nu, pot să, că nu trebuie să-mi schimb sexul. Pot să rămân bărbat și să pun o întrebare. Mulțumesc mult, domnule președinte. Uh, Eh, felicitări încă o dată domnului vicepreședinte, înalt reprezentant. Eh, am apreciat foarte mult prezentarea domniei sale și sunt de acord cu domnul Borrell că vorbim despre o forță economică și financiară în Uniunea Europeană și trebuie să devenim în viitorul apropiat și o forță politică. Și dacă vrei să devii o forță politică și să joci un rol pe scena globală, să fii un actor global, trebuie să ne dovedim nouă înșine și lumii că noi suntem stăpâni pe continentul european. Noi ne ocupăm de siguranța și stabilitatea pe continentul european. De preferat să fim noi. Și asta înseamnă că trebuie să avem grijă și de Balcanii de Vest, și sper din tot sufletul cu sprijinul dumneavoastră, cu implicarea dumneavoastră la anul să se ia o decizie în privința deschiderii negocierilor cu prietenii din Macedonia de Nord și Albania. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Miro Covaci, din Parlamentul European, Nasovco, pentru popularii europeni. Um, încântată de verle. Uh... Domnule ministru, mă bucur Mă bucur să vă văd aici în Parlament și acum o să continuăm în engleză ca să mă înțeleagă lumea. Uh, Cum spunea colegul meu dintr-un Parlament Național, Balcanii de Vest sunt o prioritate a Parlamentului European. Am avut o strategie pentru Balcanii de Vest, am avut probleme serioase de siguranță acolo și sunt foarte tristă că nu veți putea să vă faceți prima vizită în Balcanii de Vest pentru a face o dovadă simbolică a importanței pe care au pentru noastră aspecte legate de pace și de securitate, pentru că acestea reprezintă un numitor comun pentru o politică comună pe viitor și securitatea este o miză foarte mare acum când am fost luați ă, statici de Turcia, acum cu aceste milioane de refugiați cu care suntem amenințați, că li se va da drumul dacă nu ne purtăm cum trebuie. Așadar, întrebarea mea și rugămintea mea este să dați curs recomandărilor făcute de Parlamentul European în rezoluțiile noastre privind toate aceste țări și să vă asumați misiunea personală de a garanta faptul că se va acționa în interesul păcii și securității pe Uniunii Europene la frontiera sud-estică, pentru că altfel nu veți putea juca niciun rol în lume. Mulțumesc! Mulțumesc, membru al Parlamentelor Național, domnul Gutierrez Limones din Spania. Thank you. Uh, I would like to talk Mulțumesc, voi vorbi în spaniolă. În primul lugar... În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Borel. Noi în Spania suntem foarte mândri de faptul că a fost numit în această poziție. Avem trei scurte întrebări. În primul rând, la început Europa era, avea 25% din populația globală. La asta avem 17%. Acum, atunci eram 25% din PIL, acum 16%. Dacă vrem să fim cam competitivi, trebuie să schimbăm abordarea. Cum ne gândim să facem acest lucru? Există o criză instituțională, politică, economică și socială în America Latină. Ce rol trebuie să joace Europa acolo? Spania poate fi o punte directă în relațiile cu America Latină și politica migratorie comună și marele acord. Există țări care au cote. Care este echilibrul acestor cote? Sunteți responsabili de politica de securitate. Deci care este echilibrul între politica migratorie și controlul uh, frontierelor și care sunt principalele obiective pe care le avem cu Sahelul, Sahelul din perspectiva acestei politici migratorii? Mulțumesc! Mulțumesc pentru socialiști, domnul Pizzola. Mulțumesc, domnule președinte. Dragă domnule Borel, domnule înalt reprezentant, mă bucur să vă văd aici uh, la Parlamentul European astăzi și, în plus, felicitări, vă doresc toate cele bune în toate activitățile viitoare în calitate de înalt reprezentant și de vicepreședinte Permiteți-mi să vă reamintesc că în declarația de intenție ați identificat realismul, unitatea și parteneriatul ca principii directoare pentru o politică mai puternică externă și de securitate pentru Europa. Ceea ce înseamnă că trebuie să învățați să gândiți și să acționați ca o forță inteligentă de manieră integrată între statele membre cu instrumentele europene. Asta însă a reprezentat o mare schimbare în modul de acțiune pe care l-a avut până de curând Uniunea. Până acum, securitatea dură era garantată de Statele Unite prin NATO. Cu toate acestea, anumite uh, state uh, membre ale Uniunii Europene și-au demonstrat dezacordul privind rolul și viitorul NATO. O capacitate de apărare și de reacție mai uh, Uh, coerentă și, care, și mai autonomă ar putea să distanțeze Uniunea Europeană de NATO și de Statele Unite. Întrebarea mea este, în calitate de înalt reprezentant, cum vă vedeți rolul în a vă asigura că această discuție între statele membre este constructivă și concentrată pe capacități practice ca arhitectura de apărare, uh, operativitatea și bugetul? Mulțumesc! Mulțumesc, Gianino! Mai luăm pe cineva? Bun doamna Grigocici din Slovenia, din Parlamentul Sloven. Mulțumesc, domnule președinte. În Slovenia și noi este de părere că Uniunea Europeană trebuie să fie un jucător global important, fiabil și responsabil și poate dobândi mai multă influență cu acțiuni mai coerente și mai coordonate pe scena mondială dacă ține seama de schimbările rapide la nivel global vedem Uniunea Europeană ca pe un susținător puternic al cooperării multilaterale Uniunea Europeană trebuie de asemenea să facă mai mult pentru o cooperare comună în privința securității și apărării, mai ales în ceea ce privește amenințările informatice. Acțiunile externe ale Uniunii Europene și ale tuturor statelor membre în relația cu statele terțe trebuie să fie uniformizată, coordonată și proactivă. Orientarea noastră comună trebuie să fie trebuie să consolideze pacea, democrația, siguranța, drepturile omului, statul de drept și libertățile fundamentale. În Slovenia vom continua să fim un jucător activ uh, în favoarea păcii, a securității și a stabilității politice în vecinătatea Uniunii Europene, cu atenție deosebită acordată Balcanilor de Vest. Istoria ne învață că aceasta este o regiune foarte sensibilă, cu multe probleme încă nerezolvate perspectiva europeană este mai mult sau mai puțin uh, scopul comun al tuturor statelor din vestul Balcanilor, dar uh, Uniunea Europeană, ca actor principal, trebuie să fie credibilă și fiabilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Prima rundă, domnule Borel. Mulțumesc, domnule președinte! multe întrebări sau legate de Balcanii de vest. Sunt ferm convins că nu se poate pune sub semnul întrebării politica Uniunii Europene față de Balcanii de Vest. Trebuie să rămână în fruntea listei de priorități a agendei europene. Problema extinderii a creat recent câteva semne de întrebare, ca să folosesc un eufemism. Dar pe termen lung sau mediu, cred că nu s-a schimbat nimic și trebuie să ne străduim pentru a pregăti întâlnirea la vreo din mai 2020 privind Balcanii de Vest, uh, organizată de președinția croată la Zagreb. Va fi un moment crucial pentru a vă răspunde la toate întrebările. Între timp, trebuie să ne folosim de momentul potrivit, de impulsul pe care îl avem și să continuăm să lucrăm cu toate statele membre, pentru ca toată lumea să înțeleagă că nu putem anula, nu putem bloca perspectiva europeană a acestor țări. Nu am fost capabili să evităm războiul din Iugoslavia, care a făcut aproape 150.000 de victime. A fost o mare tragedie și moștenirea acestei tragedii a creat dezbinare, a creat sărăcie, a creat o luptă naționalistă. Europa este singura care poate oferi o soluție acestei situații. Și cred că la Consiliu această problemă va trebui dezbătută din nou până la întâlnirea de la Zagreb. În ceea ce mă privește, pot să vă asigur de implicarea mea și a Comisiei în această regiune. Cred că acestea fiind spuse, am răspuns la cel puțin două sau trei întrebări. O altă întrebare se referă la NATO. Ce se întâmplă cu NATO astăzi? Cred că avem 3-4 probleme legate de NATO și de relația Uniunii Europene cu NATO. În primul rând, percepția conform căreia Statele Unite sunt mai interesate de Asia decât de Europa. Este, nu este o percepție, este o realitate, este un fapt. În Pacific este linia întâi a vremurilor noastre, nu mijlocul Europei. Asia este mult mai importantă. În al doilea rând, o anumită lipsă de consecvență în atitudinea uh, Statelor Unite în Siria și în Golf. Am criticat această inconsecvență, dar și aceasta este o realitate. Nu putem fi de acord cu această atitudine. Și în al treilea rând, implicarea Statelor Unite legate de interesul economic al acestei țări. Aceste trei realități condiționează foarte mult percepția alianței din punctul de vedere european. Dar am spus în timpul audierii și vă spun în continuare. NATO este principalul cadru de apărare pentru cele mai multe țări europene. Și singurul lucru pe care putem face este să consolidăm NATO depășind aceste diferențe. Și în același timp să creăm capacități complementare create de europenii înșiși pentru a ne confrunta cu problemele noastre urgente. Să vă dau o cifră când uh, britanicii vor părăsi din Uniunea Europeană, dacă o vor face, 80% din cheltuielile militare ale NATO vor veni de la țări care nu sunt în Uniunea Europeană. Deci noi vom contribui doar cu 20% din capacitatea militară a NATO. Suntem parte, dar nu suntem cea mai importantă parte și avem probleme în vecinătatea imediată care nu pot fi rezolvate prin punerea în aplicare a articolului 5. Aceste trei lucruri percepția că Statele Unite s-au mutat spre Asia, inconsecvența privința Siriei și a Golfului și implicarea legată de interesele economice joacă un rol foarte important în percepția pe care noi, europenii, o avem a alianței. Și în plus, uh, orientările strategice ale Turciei. Uitați de pildă la ce fac Turcii în Siria. Vă dați seama care sunt îngrijorările noastre, dar să nu credeți că aceasta este prima criză din NATO. Am avut de multe ori poziții divergente în trecut de la operațiunea Suez din 1956 a francezilor și britanicilor Libia în 86, Irak 2003 și mai recent Siria. Așadar, nu este prima dată când nu suntem de acord. Lucrul important este să păstrăm ce ne ține împreună. Faptul că pentru europeni NATO este principalul cadru pentru apărarea noastră comună. O altă întrebare se referă la migrație și la controlul la, controlul la granițe. Bun. Nu credeți că o să rezolvăm noi problema migrației doar prin controle la uh, frontiere. Frontierele trebuie să fie sigure. Dacă un stat nu poate să-și securizeze frontierele, nu mai este stat. Așadar, controlul la frontiere este un lucru de care avem nevoie, pe care trebuie să-l punem în aplicare pentru a-i ține în siguranță pe cetățenii noștri, dar nu este singurul mod de a ne ocupa de migrație. Nu vom opri valurile de migratori dacă nu acționăm la sursa problemei, unde este produsă problema, nu acolo unde se manifestă. Și pentru asta este nevoie de acorduri, de parteneriat privind dezvoltarea țărilor africane și acorduri pentru a putea să-i trimitem înapoi pe migranții ilegali și în același timp să le garantăm azil celor care îl merită cu adevărat. Politicile migratorii sunt o parte importantă a politicii externe și în această vineri doi colegi de mei de la Comisie vor merge la Ankara pentru a discuta cu autoritățile turce și a vedea ce este de făcut cu numărul tot mai mare de migranți care se pe insulele grecești, care nu mai sunt sirieni care fug de război, ci, în primul rând, sunt oameni care vin din Afganistan, care poate prevăd consecințele acordului de pace cu talibanii. Și ultima întrebare se referă la America Latină. permiteți să răspund în spaniolă la această întrebare? Ar fi foarte ciudat pentru mine să vorbesc despre America Latină în engleză sau în franceză. Mai ales că mă adresez unui coleg spaniol. De la ultima vez că... Față de ultima dată când am fost aici, acum lucrurile sunt mult mai grave în America Latină. E incendiată, practic. Ultima dată când am fost aici, America Latina avea probleme doar în Venezuela și în Cuba, dacă țineți minte. Acum avem de la Chile până la Mexic probleme. Una după alta, fiecare dintre aceste țări au fost confruntate cu mari probleme de sociale, dezordine socială. Și asta nu ca urmare a creșterii inegalităților, ci a faptului că democrația nu a putut să evite aceste situații în anii de stabilitate politică și de creștere economică. Situația a dus la crearea unei mase de reacție și o mică scânteie a produs aceste reacții cu conflicte etnice, conflicte sociale, conflicte politice un spaniol a spus asta da, în spaniolă, dar nu o spun pentru că sunt spaniol. Europa trebuie să acorde o atenție mult mai mare Americii Latine, pentru că uh, Cuba părea singura problemă până de curând și Cuba nu e cea mai mare problemă. E o problemă, dar situația din Chile, din Bolivia, din Ecuador, din Venezuela, din Columbia e mult mai gravă cu armata care iese din nou în stradă eh, și ne prezintă niște imagini teribile care rămân în conștiința Americii Latine, cu oameni care au fost împușcați mortal eh, în orașe, pe străzi. Uniunea Europeană nu poate să rămână indiferentă la această situație. Asta m-ați întrebat. Nu știu dacă mai sunt eh, minute, dacă mai avem câteva minute, domnule președinte. Mr. Borrell, is that okay for you? A doua rundă de întrebări, domnule Borrell, în regulă? Then, uh, next is from the European... Doamna Von Cremon din partea Parlamentului European. Mulțumesc, e o plăcere. Ați menționat deja faptul că problema uh, din uh, Kosovo poate fi rezolvată numai după se formează, după ce se formează un uh, nou guvern, o să mă rezum la alte două întrebări. Dacă ne uităm la Ucraina, uh, și acolo va avea loc un, uh, o întâlnire crucială a formatului Normandia. Noi nu facem parte din acel format, dar totuși avem interese să nu eșueze acea întâlnire și credem că uh, Ucraina are o poziție strategică. Deci care ar fi poziția dumneavoastră pentru francezi și pentru germani care ar putea să fie sugestia UE pentru o soluție uh, fezabilă? Și a doua întrebare, uh, influența Rusiei în uh, nu doar în statele învecinate, dar și în unele state membre și probabil uh, în Catalonia și uh, în uh, Brexit și-au băgat uh, nasul uh, rușii. Care ar fi uh, soluția ca Uniunea Europeană să fie mai rezilientă în fața acestor uh, atacuri? Domnul Legleu din Franța, acum pe lista mea de vorbitori. Mulțumesc, domnule președinte. 13 militari francezi din operațiunea Barcan au fost uciși în uh, Mali săptămâna trecută și de aceea vreau să subliniez aici că siguranța Europei întregi pe care Franța o apără uh, și vreau să spun că prezența noastră luni a fost foarte apreciată, domnule înalt uh, reprezentant. Spuneam că securitatea noastră este Uh, aparate la sud de Mediterana este o prioritate strategică pentru toate statele membre și sigur uh, Franța nu acționează singură uh, la fața locului. Primim sprijinul misiunii de formare EUTM Mali și a mai multor state membre sub umbrela ONU. Deci aceste eforturi sunt substanțiale, dar trebuie să meargă mai departe. Uniunea Europeană are un rol esențial de jucat în cadrul uh, abordării globale și asta aduce foarte multă plus valoare. Angajamentul forțelor armate trebuie însoțit de o strategie în ceea ce privește guvernanța, investițiile și dezvoltarea economică. Și revin acum la, adică ajung la întrebarea mea, ce uh, rol uh, va uh, își va asuma Uniunea Europeană pentru a promova dialogul politic în țările din Sahel. Mulțumesc Parlamentul European acum, un ultim uh, vorbitor, pentru că e un coleg din Spania și eu sunt așa de deschis către stânga mereu. Bine ați venit, domnule Borel. Mult felicitări pentru acest mandat. Trei aspecte foarte repede pe care aș vrea să le ating astăzi. Independența și autonomia strategică a Uniunii. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Există documente, există declarații pe care le-am trimis doamnei Mogherini din comisia noastră vorbind despre asta și despre multilateralism și aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră să finalizați aceste lucruri cu acțiuni proprii, cu alianțe flexibile, într-un uh, multilateralism care a fost rupt de Donald Trump cu problemele cu Rusia și China, implementând o poziție comună în ceea ce privește vânzarea comună, depășind dependența de NATO. În al doilea rând, apreciem comentariul pe care l-ați făcut cu privire la America Latină, cu care suntem de acord. Europa trebuie să privească spre America Latină pentru că democrația este miza pe acest continent cu lovituri de stat și credem că Europa trebuie să condamne aceste lovituri, să promoveze medieri, să evite autoproclamări și reprimarea protestelor care se întâmplă în America Latină. Ați vorbit despre relații economice bazate pe dezvoltare. Dar trebuie să se bazeze, spunem noi, și pe dreptul muncii, dreptul mediului și dezvoltarea reciprocă, întotdeauna să vizăm și eliminarea paradisurilor fiscale. Și în încheiere, în ceea ce privește poziția dintre înaltul reprezentat, dumneavoastră și Parlament. Ați vorbit la început, ați vorbit și acum. E important să știți că vă puteți sprijini pe Parlamentul European, cea mai legitimă instituție europeană, într-o poziție așa de importantă ca cea pe care o ocupați în prezent. Vrem angajamentul dumneavoastră în acest sens și să știm că veți partaja cu noi uh, viitoarele acțiuni. Mulțumesc și mult noroc din partea noastră. Uh, o să încerc să răspund în franceză la întrebarea cu privire la Sahel sigur că nu se face destul. Când vedem uh, amplitudinea uh, dezastrului în cinci țări din acea regiune, când vedem că frontierele sunt doar uh, linii pe hartă și nu există de, de fapt la fața locului, când vedem eforturile pe care le face Europa, sigur că nu putem fi mulțumiți în totalitate. Ne pare rău că situația nu se îmbunătățește și în Mali am văzut președintele din Mali, un, un prieten al Parlamentului European cu care am discutat uh, ieri. Noi, uh, prin mijloace proprii, nu suntem uh, capabili să uh, acoperim toată amploarea acestei rebeliuni nu facem față. În Sahel totul se leagă, există uh, conflicte istorice între uh, cei care cultivă pământul uh, și proprietarii de terenuri, lipsește apa și alte condiții uh, elementare armele intră din uh, toate părțile acolo. Dacă Franța nu era acolo uh, acum uh, câțiva ani, acea țară pur și simplu n-ar mai fi existat. Armata franceză e cea care a schimbat lucrurile și Franța are dreptate să spună că Uh, participă la un efort uh, într-o țară care nu ține de moștenirea colonială, uh, cu care are raporturi culturale, istorice. Amenințările care vin de acolo n-au nicio legătură cu moștenirea colonială franceză. Vorbim despre sudul Saharei și despre felul în care țările europene pot să participe la o misiune uh, de forță. Pe de o parte sunt soldații uh, germani, uh, sunt sprijiniți de aviația britanică, de italieni. Acolo Uh, Franța singură uh, nu face față în teren. Declanșarea unei misiuni de păstrare a păcii europene e de neconceput atâta vreme cât avem uh, principiul unanimității la luarea acestei decizii. Dar trebuie să susținem țările care sunt angajate, sunt partenere Uh, și care sprijină efortul francez de acolo, care nu este un efort doar uh, militar. Acolo trebuie construite structuri ale statului. Cum poți să faci asta într-o țară în care nu se poate asigura nici cel mai scăzut nivel de securitate nimănui? Sper că vom putea să mobilizăm în curând uh, resurse suplimentare. La dosarul Ucraina. Îmi spuneți, uh, uh, Uniunea Europeană nu e acolo. E adevărat, sunt multe uh, locuri pe glob unde nu suntem. Franța și Germania au avut niște inițiative, au început discuții cu uh, ministrul rus de externe la Tokyo acum câteva zile. Nu știu ce o să iasă din asta până la urmă, dar din punctul meu de vedere este evident că cu Rusia trebuie pe de o parte menținută politica de sancțiuni, chiar dacă uh, nu se fac uh, progrese pe această cale și pe de altă parte, în același timp, adică nu trebuie să uh, negăm existența acestei mari uh, puteri care ne furnizează energie și cu care toate țările europene au uh, raporturi de un fel sau altul. Trebuie să facem acest lucru însă pe o cale organizată și calea de urmat este de a acorda noului președinte al Ucrainei tot sprijinul de care are nevoie. El a refuzat sprijin militar pentru eliberarea Donbasului și este un uh, bun punct de plecare, dar uh, Donbasul trebuie recuperat într-un fel sau altul. unitatea noastră europeană uh, va fi uh, dezechilibrată din cauza inițiativelor luate de Franța uh, acolo? Nu cred, nu. Deci trebuie să păstrăm aceeași fermitate ca și până acum. a, la, a, mi, a mi colega española, la señora Villanueva. Colege Villanueva, vreau să răspund în spaniolă. Nu știu ce pot adăuga la cele spuse deja. Într-adevăr, traversăm o mare criză socială, asta este evident. Și nu doar atât. Nu știu sincer ce capacitate are Uniunea Europeană ca atare pentru a interveni în această criză care ne-a explodat pe neașteptate între mâini. Trebuie să abordăm problemele cele mai urgente și, după părerea mea, cel mai urgent este uh, să ne ocupăm de situația din Venezuela. Trebuie să fim mai proactivi. O trăime din populația Venezuelei este prost rănită, subalimentată, ca urmare a politicilor de sancțiuni Uniunea Europeană n-a aplicat aceste schimbări, dar Statele Unite da și este urgent să ieșim dintr-un impas, dintr-o situație în care cei care plătesc uh, costurile sunt cetățenii. Voi încerca să fac tot posibilul în acest sens. Sigur că apărarea multilateralismului nu o să repede mai multe ori asta pentru că deja se transformă în retorică, dar fără îndoială alternativa la multilateralism nu e unilateralismul. The rule... Alternativa este doar uh, regula uh, celui, nu, ă, alternativa la regula celui mai puternic este statul de drept. Mai ales în ă, America Latină, așa cum spuneați și dumneavoastră, avem o criză socială. Democrația de acolo mm, nu a putut preveni această criză și acum nu o poate rezolva. Acum o să-mi cer scuze, dar mă așteaptă la Bratislava. Aș vrea să mai stau de vorbă cu dumneavoastră, dar va trebui să vă părăsesc. Domnule Borel, înțelegem că trebuie să plecați. Ne-a promis staful dumneavoastră 10 minute în plus. Da, sunt la ordinele personalului din subordinea mea, normal. Dacă i-au spus așa, trebuie să aibă dreptate. Deci, uh, Acum uh, dau cuvântul domnului Colț din uh, Letonia. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare directă. Uniunea Europeană este în lume un avocat al democrației, drepturilor omului, uh, statului de drept și așa mai departe. Din acest punct de vedere, aș vrea să ne spună în altul reprezentant care este uh, Uh, poziția noastră față de adoptarea actului Magnitsky. Sunteți uh, de părere că e posibil? Uh, cum putem pune în aplicare instrumentele de secolul 21 în condițiile în care ne confruntăm cu violări grosolane ale drepturilor omului? Pentru că poziția înaltului reprezentant este uh, aceea de a impune sancțiuni și de a identifica pe cei care încalcă drepturile omului. Deci, credeți că la nivelul întregii Uniuni se poate impune actul Magnitsky? Și, în al doilea rând, am pentru noastră o invitație, și anume să nu mai urmați practicile negative ale predecesoarei dumneavoastră și să vă alăturați uh, uh, întâlnirii CPSP din Croația din 2 în 4 martie în persoană, adică asta ar fi de mare uh, preț uh, pentru uh, interacțiunea cu uh, parlamentarii noștri și pentru uh, a, o comunicare mai eficientă. Ar fi foarte important pentru noi. Mulțumesc! Fabio Castaldo de la Parlamentul European acum. Mulțumesc! Stimatile domnul înalt reprezentant, Dragă Giuseppe, mă bucur că ai fost numit și că ești prezent astăzi aici și sunt sigur că vom lucra împreună în acest mandat. Și acum o să continu în limba mea maternă, în italiană. Există o poziție comună în ceea ce privește exportul de arme în 2008, dar se pare că, din păcate, n-a fost eficientă și statele membre nu respectă criteriile. Unul dintre motivele pentru lipsa respectului este lipsa unui mecanism de sancționare față de țările care nu respectă aceste prevederi. Considerați că e nevoie să revedem această poziție și să o adoptăm, adaptăm mai ales din perspectiva noilor tehnologii, AI, uh, armele letale autonome și așa mai departe. Trebuie să introducem sancțiuni cu adevărat uh, disuasive față de statele care nu respectă poziția comună? Și ce părere aveți cu privire la situația din Tunisia, țară în care am fost șef observator de curând și care trece printr-o uh, problemă dificilă la nivelul executiv? Din perspectiva parteneriatului uh, nostru democratic, democratic în sudul Europei. Mulțumesc! Thank you. Next is Meneer van Helfert from the Netherlands. Urmează din Olanda. Domnul von Halfert. Mulțumesc. Aș vrea să pun problema Chinei pentru că în ziarele olandeze s-a spus că într-un spital din Rotterdam un cercetător chinez care lucra și pentru uh, Olanda și pentru uh, Beijing, era folosit de guvernul chinez pentru a uh, urmări și identifica refugiații uiguri. Dacă e adevărat, e o ilustrație a felului în care China tratează drepturile omului și uh, o dovadă a persecuției unei națiuni și a lipsei de reciprocitate în relațiile bilaterale. Dacă vorbim cu uh, ambasadorul chinez despre drepturile omului, mi se spune că avem o atitudine puțin diferită și cred că China a semnat Declarația Universală a Drepturilor Omului, de aceea putem să abordăm acest subiect cu ei. Statele Unite au sancțiuni împotriva Chinei, uh, tocmai pe problema uh, națiunii uigure, și mă uh, întreb acum ce vom face noi, adică dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Borel. China, Tunisia, ce doriți? Cu ce doriți să începeți? Sanctions, it's also something very difficult to manage. Uh, sancțiunile sunt o problemă greu de gestionat. Trebuie să avem grijă. De exemplu, în cazul Venezuelei, sancțiunile au afectat, de fapt, uh, majoritatea populației și nu cred că au uh, adus rezultatele pe care ni le doream, ci au provocat foarte multă suferință sancțiuni împotriva indivizilor. Asta încercăm să facem noi și am uh, pus în aplicare foarte multe sancțiuni. Ne întrebați despre posibilitatea sancționării responsabililor împotriva, de atacuri împotriva drepturilor omului din uh, Rusia și China. Trebuie să vedem lucrurile de la caz la caz. Aici nu pot să vă dau un răspuns general. Respectul pentru drepturile omului reprezintă un punct central al uh, relațiilor noastre cu China și puteți să uh, credeți că chinezii au o abordare diferită. După cum ați spus, însă au semnat Convenția Universală a Drepturilor Omului și în toate discuțiile noastre și în toate uh, acordurile pe care le semnăm apare această chestiune. Pe moment nu e nicio propunere pe masa Consiliului de sancționare uh, de genul celor uh, pe care le menționați. Nu sunt uh, sigur că știu ce este acest act de care vorbeați, Magnitsky. E vorba de Nu, nu știu la ce vă referiți. Poate dacă mi explicați, pentru că efectiv nu știu. The one who put the question can, can repeat. Poate cel care a pus întrebarea să ne spună despre ce e vorba. Domnul Colț, doriți să repetați? Da, actul Magnitsky. În uh, diferite state e adoptat ca un instrument Uh, de urmărire a celor care încalcă drepturile omului și de a-i trage uh, la răspundere prin uh, diverse metode. A fost adoptat de Statele Unite, Canada și mai multe state membre, vreo șase, dacă nu mă înșel. Ideea este să înființăm un instrument similar la nivel european. Întrebarea mea e dacă sprijiniți o astfel de inițiativă pentru că instituția dumneavoastră supraveghează ceea ce se întâmplă în întreaga lume în privința respectării sau violării drepturilor omului. Nu pot să vă răspund la această întrebare, nu am suficiente informații. Mă întrebați dacă, sprijiniți aceast- dacă sprijin această idee, dacă voi veni cu o propunere ca toate statele europene să adopte uh, o asemenea lege. Spuneți că doar vreo șase state membre au adoptat-o. Trebuie să studiem problema înainte de a veni cu un răspuns. Uh, azi dimineață, Comisia pentru Politică Externă am adoptat o uh, rezoluție cu privire la politica uh, comună de apărare în Uniunea Europeană. Există acolo o referire la actul Magnitsky, dar însă dar e încă prea devreme să discutăm despre impunerea acestei legi la nivel european. China, mai era ceva? Bun. Atunci, domnule Castaldo, Tunisia. La Tunisie, c'était le, le début de, du... Tunisia a fost uh, locul unde a început primăvara arabă și e uh, singura țară care a supraviețuit primăverii arabe. N-a căzut în haos, nu a revenit la dictatură. Tunisia e o mare speranță pentru democrația uh, în Africa de Nord și facem tot ce putem să nu se stingă flacăra democrației acolo. Cred că Tunisia reprezintă un far al speranței în uh, Africa de Nord și, cum spuneam, facem tot ce putem ca să păstrăm acolo speranța vie pentru o țară care a depășit mult mai bine ca altele situația creată în urma uh, exploziei democratice din 2011. Măcar ei și-au uh, păstrat structurile statale și uh, sperăm în continuare, cu sprijinul nostru, să uh, fie o democrație funcțională. Ok, thank you. Bun, mulțumim. Domnule Borel, prima dumneavoastră vizită la Parlamentul European, la o reuniune cu reprezentanții parlamentelor naționale s-a încheiat. Mulțumim pentru tot ce ne-ați spus, pentru răspunsul la întrebări. Vreți să spuneți un ultim cuvânt? Da, n-am răspuns dacă voi merge în Croația. Mi s-a pus o întrebare în acest sens. Mi-ar face o mare plăcere să merg în Croația. Deci mă angajez că o voi face, voi fi prezent. Mr. Burrell, we will look, we will looking forward to seeing you again in Zagreb. Da, vrem să ne întâlnim în direct și în culori la Zagreb. Ați făcut o declarație foarte importantă, încheiați pe această notă și asta este minunată veste și pentru gheaznele noastre croate. Domnul comisar urmează să ni se alăture în 3 minute. Vă rog foarte mult când îl abordați să vă axați doar pe subiecte ce țin de extindere și vecinătate, pentru că acestea sunt dosarele de care se ocupă. Mulțumesc! So, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Și So we now move to the second part of Trecem la a doua parte a reuniunii noastre interparlamentare de astăzi și Vom începe un schimb de opinii cu domnul comisar Oliver Verheli, noul comisar pentru extindere și vecinătate. Bine ați venit! Colleagues. Dragi colegi, vreau să-i dau cuvântul domnului comisar de îndată. Domnule comisar, avem reprezentanți din diverse parlamente din statele membre, membri ai comisiei noastre și membri ai parlamentelor din Norvegia, Muntenegru și Bosnia-Herzegovina. Am, axat, am spus că întrebările se vor axa pe politica de vecinătate și extindere, acestea fiind portofoliul dumneavoastră. Dragi colegi, o să încerc să dau cuvântul cât mai multor dintre dumneavoastră. Am o listă cu nume și încerc să le acopăr pe toate Sunt colegi care au vrut să-i pună întrebări domnului înalt reprezentant și n-au mai apucat, deci aceștia vor avea prioritate și apoi restul. Îi dăm cuvântul domnului comisar. Cu cât aveți o intervenție mai scurtă, cu atât va fi mai mult timp de întrebări și toată lumea va fi mulțumită în drumul spre casă. Ca idee generală. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu cât mai rapid și să mă limitez cu mesajele mele la esențial domnule președinte, stimați membri, membri ai Parlamentelor Naționale, salut ocazia de a discuta perspectivele extinderii europene către Balcanii de Vest, de îndată ce mi-am ocupat poziția. E una dintre primele discuții ale mele în această calitate. Ieri am avut ocazia să mă întâlnesc cu membrii ai Parlamentului din Balcanii de Vest în această comisie și astăzi iată că îmi face o mare plăcere să mă întâlnesc cu membrii parlamentelor naționale, parlamentele statelor membre. Parlamentele naționale joacă un rol esențial în Europa în politica de extindere. Extinderea nu are cum să existe fără acordul parlamentelor naționale și iau foarte în serios acest lucru atunci când planific viitoarea mea activitate. Ieri am vorbit cu colegii din Balcanii de Vest despre modul în care putem crea o viziune mai clară și pentru ei și pentru noi în ceea ce privește aderarea europeană și viitorul nostru comun. Trebuie să sprijinim aceste țări, țări care se află în centrul Europei. E foarte important să sprijinim această regiune. E în interesul nostru al tuturor. Cu toții câștigăm dacă avem un viitor prosper, o regiune prosperă, stabilă și sigură. Cu toții avem de câștigat dacă economiile din regiune sunt puternice și nivelul de prosperitate crește înainte de aderare. Același lucru e valabil și pentru conectivitate, transport, energie sau digital. La fel, țările din Balcanii Occidentali au colaborat cu noi bine pe gestionarea frontierelor, dar au nevoie de ajutor pentru a face față provocărilor cauzate de migrație. Parlamentele naționale pot oferi consiliere utilă Balcanilor de Vest pot ajuta să asigure bună funcționare a instituțiilor democratice, consolida răspunderea parlamentară, supraveghea executivul și supravegherea democratică cel mai bine este să avem un proces de extindere credibil. Trebuie să ne asigurăm că această perspectivă de aderare rămâne credibilă. Pentru început, reformele prin care trebuie să treacă toate țările din regiune trebuie să aibă un impact concret pe teren ceea ce înseamnă promovarea prosperității, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea calității vieții și sensul de libertate pentru cei din țările partenere. Asta se întâmplă doar dacă ritmul uh, reformelor este susținut și chiar accelerat. Stimați membri, la începutul anului viitor, Comisia va prezenta sugestii pentru a contribui la uh, derularea acestui proces pornind de la strategia de anul trecut, ne vom consolida cooperarea și vom face procesul de cooperare mai eficient, acționând și la preocupările unora dintre statele membre. Funcționarea instituțiilor democratice și reforma administrației publice se vor regăsi printre prioritățile noastre, pentru că sunt chestiuni care țin de transformările societății toate țările din Balcan trec prin aceste schimbări. Pe lângă accentul pus pe aspectele fundamentale, vreau ca procesul să fie mai dinamic, să nu se axeze doar pe închiderea și deschiderea de capitole. Trebuie să identificăm oportunități pentru o integrare cât mai rapidă în domeniile de interes comun. De aceea vreau ca regiunea să fie mai bine integrată în politicile europene, chiar înainte de aderare. Balcanii de vest trebuie să fie asociate cu pactul ecologic, agenda digitală și rețeaua transeuropeană de transport și energie. Oamenii din regiune nu trebuie să aștepte până la aderare pentru a beneficia de aceste politici. Implicarea politică este necesară pentru reformele din regiune, nu pentru UE, ci pentru de dragul cetățenilor din Balcanii de Vest. Vreau să avem o mai bună conducere a politicilor europene și o implicare a statelor membre, inclusiv la cel mai înalt nivel, pentru a susține și a monitoriza reformele necesare. Guvernele din regiune trebuie să-și asume răspunderea pentru a se asigura că procesul de reformă este inclusiv. Parlamentele joacă un rol cheie, inclusiv pentru a analiza adecvat propunerile de reformă cu care, care li s-au prezentat. UE trebuie să se pregătească, să fie gata pentru a asuma noi membri odată ce condițiile sunt îndeplinite. Acest lucru nu trebuie să încetinească procesul de aderare, în niciun fel. Cele două procese, adâncirea integrării europene și aderarea, pot să meargă mână în mână. Cooperarea regională și relații de vecinătate bune sunt esențiale uh, pentru Parlamentul European. Sprijinim toate eforturile pentru soluționarea disputelor bilaterale. Voi lucra cu un alt reprezentant, Joseph Borrell, pentru a finaliza dialogul Priștina anul viitor. Stimați membri, Lipsa de consens în Consiliul European pentru a deschide discuțiile cu Albania și Macedonia de Nord a fost o mare dezamăgire pentru mulți dintre noi. Cu toate acestea, angajamentul nostru față de perspectiva europeană rămâne neschimbat. Nu putem fi credibili nu putem fi o, politică, o comisie geopolitică credibilă dacă nu avem relații bune și strânse cu vecina, vecinii noștri. Balcanii de vest sunt mai mult decât vecini. Sunt practic în centrul Europei. Vom continua discuțiile cu ambele țări și vreau să subliniez ce important este să luăm o decizie privind deschiderea negocierilor înainte de summitul de la Zagreb de anul viitor. Președinția croată va juca un rol esențial în acest sens. Să spun câte ceva și despre Albania și sprijinul nostru pentru țară după cutremurul devastator de săptămâna trecută. Am lansat de îndată mecanismul de protecție civilă și multe state membre au fost la fața locului oferind asistență imediat după catastrofă. Încercăm să vedem și cum să ajutăm dincolo de nevoi de urgență. Astăzi, la prima reuniune a colegiului, am hotărât să alocăm 15 milioane de euro Albaniei pentru ajutor post-dezastru și, de asemenea, vom organiza o conferință a donatorilor pentru țară. Încercăm să vedem care sunt și alte posibilități să ajutăm Albania să-și revină din această catastrofă. Domnule președinte, în încheiere, vreau să fac o observație referitoare la următorul CFM. Această comisie deschide un nou capitol pentru UE. Printre multele schimbări pe care le vom urmări, niciuna nu va avea un impact mai mare decât noul CFM pentru 2021-2027. Sunt ferm convins că combinația dintre o nouă comisie și un nou CFM trebuie să aducă noi oportunități și o strâns, mai strânsă cooperare cu partenerii noștri și, de asemenea, să crească importanța noastră în regiune. Mulțumesc și mă bucur să răspund la întrebări. Thank you, Oliver Vaheli. Mulțumesc, Oliver Vaheli. Formarul este următorul. Eu dau cuvântul cât mai multor colegi cu putință care să pună întrebări și dacă dumneavoastră spuneți stop, e de ajuns și răspundem la prima serie. Bun. Uh, Începem din nou cu un invitat dintr-un Parlament Național. L-am avea pe domnul Fasino din Italia. Grazie, sì. Mulțumesc. Mulțumesc domnului comisar. Apreciez cele spuse de domnul comisar cu privire la Balcanii de Vest. Trebuie să fim conștienți de un lucru. Au trecut 24 de ani de la acordul de pace de la Dayton. A doua zi după acest acord, aici sunt, domnule comisar, am promis, deci, a doua zi după acest acord a celor țări că vor fi incluse în Uniunea Europeană, știind că aceasta ar aduce siguritatea și stabilitatea în regiune. 24 de ani sunt practic un sfert de secol, două generații. Dacă continuăm să amânăm și să tot amânăm această decizie, consecința va fi una singură. Vom alimenta frustrări în opinia publică, vom reduce dorința lor de a intra în Europa și vom da spațiu relansării naționalismului și populismului. Deci nu doar că sunt de acord cu cele spuse de domnul comisar, dar cred chiar că trebuie să susținem cu toții propunerea pe care a făcut-o domnul comisar înainte de la um, summitul de la Zagreb, uh, există niște lucruri importante. Trebuie să eliminăm blocajul pus în Consiliul European în ultima reuniune și să începem negocierile cu Albania și Macedonia. A doua întrebare e de fapt un cuvânt, un titlu. Un titlu Titlul este Comisarul pentru extindere și țările învencinate. Ce credeți despre situația din Mediterana și de ceea ce trebuie să facă UE în Mediterana? Thank you. European... Mulțumesc de la Parlamentul European, domnul Gala. Mulțumesc mult, domnule comisar. În introducerea dumneavoastră ați spus foarte clar cineva poate fi acceptat când îndeplinește condițiile și în funcție de propriile performanțe. Mm. Albania și Macedonia de Nord, de ce sunt privite ca un pachet? Pentru că fiecare țară ar trebui analizată în funcție de propriile performanțe, de propriile realizări. Uh, Știți, s-au uh, făcut uh, anumite critici legate de evoluții din Albania și poate că acesta a fost unul dintre motivele pentru care președintele francez a spus că mai trebuie așteptat v-ați putea imagina să despărțiți aceste două țări, să transmiteți un semnal politic uh, bun, ne folosim de acest moment și uh, primim Macedonia de Nord, în timp ce Albania trebuie să mai îndeplinească niște condiții. Am făcut asta și în trecut. Am avut uh, grupuri în momentul aderării statelor central și este europene. S-ar putea repeta cumva acest lucru? Mulțumesc! Mulțumesc mult, Michel Galler. Urmează doamna Panghi din Franța, din Parlamentul francez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vreau să menționez o afirmație pe care tocmai ați făcut-o. Ați spus că aprofundarea și extinderea pot să aibă loc în paralel. Este celebrul nostru en même temps, în același timp, uh, din franceză. Dar cu toate acestea, Franța a blocat deschiderea negocierilor de adeziune. Franța, în același timp, a, pre- a prezentat un proiect de reforme uh, reforme ale Uniunii Europene care se bazează pe un proces de integrare graduală și reversibilă, o susținere financiară sporită, precum și o guvernanță specifică. Voiam să vă întreb, domnule comisar, care este părerea dumneavoastră în apropierea întâlnirii la vârf de la Zagreb? Cum priviți poziția franceză? Din punctul dumneavoastră de vedere, ar fi posibil ca acest candidat să devină eligibil pentru fondurile structurale? Și, în sfârșit, cum apreciați evoluția rolului de monitorizare și de control a Comisiei în evaluarea progreselor făcute de statele candidate? Ați vorbit și despre bugetul de 2020, votat săptămâna trecută, care prevede sporire uh, a fondurilor pentru Balcani cum vor fi repartizate aceste mijloace suplimentare? Care sunt, după părerea noastră, prioritățile strategice în ceea ce privește investițiile pentru o mai bună cooperare și integrare a acestor țări? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă, pentru socialdemocrații din Parlamentul European, Sanchez, domnul Sanchez. Acum de Mulțumesc, domnule președinte. L-am ascultat pe domnul Borel, care a vorbit de Turcia. A menționat Turcia de patru ori. Domnul Borel spune că trebuie să acționăm în strânsă cooperare cu comisarul în ceea ce privește legăturile cu Turcia. Deci Turcia este și țară candidată și a, vecin important. O dublă poziție. Deci cred că ar trebui să găsim un acord. Există conversații, din câte știți, cu privire la Turcia și cum se repartizează sarcinile în această relație așa importantă? Mulțumesc! Thank you, Mr. Vahey has asked... Mulțumesc! Domnul Vahey a cerut serii de câte cinci întrebări, deci mai avem un vorbitor, domnul Pisco din Portugalia. Sunteți prezent? Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte. Avem câteva întrebări pentru domnul Borrell, din păcate nu l-am prins, dar am o întrebare și despre pe viitoarea extindere. Nu credeți că ar fi mai înțelept să le lăsăm candidaților actuali mai mult timp să-și asume în mod ferm valorile europene înainte de a deveni membri ai Uniunii Europene? Și permiteți să-mi spun de ce spun acest lucru toate parlamentele naționale au fost mobilizate să vină aici și nu cred că este corect că n-am avut decât 20 de minute pentru a discuta cu domnul Borel. Data viitoare ne-am dorit mai mult timp cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, nu eu fac uh, programul înaltului reprezentant, dar vreau să spun că apreciez foarte mult faptul că a putut veni aici în prima săptămână. Apropo, organizarea acestei conferințe n-a fost tocmai ușoară, pentru că până acum două săptămâni nu știam dacă o să avem o comisie nouă până în acest moment. Oricum, uh, Comisia AFET a jucat un rol foarte important uh, important. Domnul Vareli, bun, vă va spune în a doua tură de răspuns. Domnule Vareli, aveți, uh, aveți cuvântul. Vorbiți cât vreți, pentru că mai sunt și alți colegi care au întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vă răspund într-un mod cât mai concis, astfel încât să putem lua cât mai multe întrebări. Întâi, în ceea ce privește întrebarea domnului Galler privind decuplarea. E bine, decuplarea este un produs politic care tot apare și dispare în funcție de vreme, aș spune. Dar după părerea mea, trebuie să evaluăm țările în funcție de meritele lor. Am spus foarte clar că există condiții pe care trebuie să le respecte și Macedonia de Nord și Albania au respectat aceste cerințe. Așadar, cuplate sau decuplate, nu asta este problema. Problema este că au respectat aceste condiții în același timp. De aceea trebuie să luăm decizia în privința lor împreună, pentru că altfel nu a fi corect față de una dintre ele. Dacă nu am răsplătit același nivel de realizări cu aceeași recompensă. Așadar, abordarea mea și așa va și rămâne, este că trebuie să lansăm negocierile în martie cu ambele țări. Dar, bineînțeles, nu sunt surd. Aud motivele de îngrijorare legate de Albania, venite din partea unor state membre. Și voi acționa în această privință și mă voi asigura că voi avea sprijinul tuturor statelor membre. Altfel, nu voi reuși niciodată astfel încât voi depune toate strădanile pentru a intra în legătură cu acele state membre, eventual și cu parlamentele lor naționale. M-am întâlnit deja cu uh, Comisia Externă a Forketing a Parlamentului danez și voi intra în legătură și cu Albania pentru a pune lucrurile cap la cap. În ceea ce privește propunerea franceză, Există și multe alte propuneri pe tapet, după cum bine știți. Nu este vorba doar despre cea franceză. Avem și un grup mare de state membre care sunt foarte nemulțumite de lipsa unei decizii în Consiliu. Dar, după cum am spus, trebuie să vedem care sunt motivele de îngrijorare. O voi face, voi merge la Paris foarte curând, voi intra în legătură cu autoritățile franceze pentru a înțelege care sunt motivele lor de îngrijorare dar chiar și autoritățile franceze sublinează foarte clar un lucru. Nimeni, nimeni nu a pus sub semnul întrebării perspectiva europeană a acestor țări. Este neatinsă. Deci să nu deschidem noi nicio discuție în această privință și nu sunt dispus să fac asta. Sunt dispus să analizez metodologia, sunt dispus să văd cum uh, să transmitem mai bine uh, progresele Parlamentului Naționale, cum să ne prezentăm mai bine informațiile de pe teren și cum putem să ne împărtășim uh, evaluarea, dar nu mă voi lansa într-o dezbatere despre perspectiva europeană. În ceea ce privește bugetul sporit și la ce ar putea folosi. Ar putea folosi, de pildă, la integrarea în momentul de față în uh, rețeaua 10T, care este crucială pentru orice construcție economică. Fără infrastructură de transport și energie nu poți să uh, organizezi nicio intervenție. Apoi trec la întrebarea legată de activitatea noastră comună cu un alt reprezentant Uh, privind Turcia. E de la sine înțeles că colegiul acționează în mod colegial și bineînțeles că eu sunt în contact strâns cu Joseph Borel. În uh, primele trei zile de când muncim, cred că m-am întâlnit cu el de trei ori, suntem permanent în contact, deși, bineînțeles, când vorbim despre Turcia, nu este vorba doar despre uh, politica de vecinătate, ci și despre aspecte foarte importante de politică externă și de siguranță. Deci lucrăm mână-mână, suntem o echipă foarte puternică. În sfârșit, în ceea ce privește situația din Mediterană, cred că aș putea să vorbesc mult despre asta. Dar, așa ca să aveți o imagine de ansamblu a gândirii noastre, vrem să aducem pace, prosperitate și stabilitate și în acea regiune. Și, bineînțeles, cei dispuși să colaboreze cu noi pentru a crea o economie locală pentru populația locală și astfel ne crea stabilitate și care sunt dispuși și să coopereze cu noi pe probleme care ne interesează foarte mult, cum ar fi migrația. Vom lua legătura cu noastră cât de mult putem. Vă voi da un exemplu care este Marocul. Cred că Marocul cred că Marocul trebuie dat ca model pentru toată regiunea și suntem deschiși să avem un, un nivel de cooperare identic sau chiar mai ridicat cu alte țări, să spunem Tunisia. Deci abordarea noastră se va referi la regiune, dar și la reprezentarea propriilor noastre interese și la identificarea intereselor comune. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc, Oliver. A doua și începem cu un prieten dintr-un parlament național, domnul Clici din Polonia. Sau Clich, Clich. Ok, îmi cer scuze. Nu este aici. Bun. Atunci domnul Ajubalis din Lituania. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să pun o întrebare legată de posibila poziție comună prin care să rezistăm încercărilor constante ale Rusiei de a opri câteva uh, țări din Balcanii de Vest în drumul lor spre Uniunea Europeană. Și a doua întrebare se referă la Belarus. La Belarus. Nu sunteți de părere că uh, uh, implicarea noastră, contactul nostru cu Belarusul ar fi doar un alt mod de a ajuta să supraviețuiască dictatura domnului Lukashenko. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru uh, uh, Renew am două înscrieri la cuvânt. Puteți să vă puneți de acord să iau un singur cuvânt? Ilan, cine? Mulțumesc, David. avem o întrebare comună. Ok, 30 de întrebări fiecare. Bine, s-a făcut. S-a făcut. Suntem în grupul Renew. Putem să renoi multe lucruri. Domnule comisar, până la Crăciun s-ar putea să avem cu o țară mai puțin în Europa. Belarus ar putea fi înghițită de Rusie. Se întâlnesc în fiecare zi. Noi stăm aici și dezbatem uh, chestiuni generale. Iar ei sunt pe cale să integreze Belarus în Federația Rusă. Ei spun uh, ei spun integrare, noi spunem anexare. Bun, poate că vorbim despre această parte legată de frontierele comune. Ce părere aveți? Cât de mult și ă, pentru câtă vreme putem să vorbim în gol despre ă, parteneriat și să pierdem independența unei țări? Mulțumesc, Ilan. Ă, bun să vorbim uh, mai mult despre acel document, așa zis, neoficial, propunerea franceză. Mi se pare importantă și vreau să aud care este părerea dumneavoastră în privința metodologii. Și întrebarea este dacă sunteți, de fapt, dispus să schimbați metodologia. Dacă răspunsul este da, cum uh, puneți pune în aplicare la nivel comisiei? Și care este punctul de vedere final privind Balcanii de Vest atunci când vorbim despre posibila extindere pe viitor. Mulțumesc, Ilan! Acum dau cuvântul reprezentantul unei dintre țările care vor să intre în Uniunea Europeană, din Nicola Raculocevici din Parlamentul Muntenegrean. Unde este Muntenegru? Vă, vă rog, vă rog. Mulțumesc mult. Voi încerca să fiu concis. Suntem în Balcanii de Vest, mai ales în Muntenegru, suntem foarte hotărât să ne îndeplinim toate obligațiile în ceea ce privește reformele. Bineînțeles, nu vom renunța niciodată la viitorul nostru în Uniunea Europeană, dar vă rog, ajutați-ne să stimulăm entuziasmul societății în Balcanii de Vest, pentru că dacă nu facem acest lucru, știți că lăsăm spațiu pentru state terțe care și-au propriile interese de a influența țele din Balcanii de Vest. Știm foarte bine acest lucru, Muntenegru. Pentru că uh, în ultimii ani au existat câteva influențe rusești la noi. Întrebarea mea este, vorbim aici despre metodologie. Asta înseamnă că metodologia va fi schimbată pentru țările care sunt deja în proces, pentru că Montenegro este deja uh, în procesul de negociere de șapte ani și, bineînțeles, și Serbia. Deci, metodologia va rămâne aceeași pentru aceste țări sau nu știți? Sigur, pentru țările care vor începe negocierile, uh, bănuiesc că acest lucru se va pune în aplicare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule. Bing Wallace? Ești aici? Nu. Apoi domnul Gengăși, coleg maghiar. Domnule Varei felicitări pentru numele dumneavoastră și mulțumesc pentru această ocazie de a sta de vorbă trei întrebări scurte. Una, după cum ați spus în uh, expunerea noastră, procesul de extindere a primit o lovitură acum câteva săptămâni și după acest veto am ajuns să recunoaștem că în Balcan și în vecinătatea Uniunii Europene puterea soft uh, este exercitată de foarte multe țări pentru a-și exprima, exercita influența în domeniilor de interese. Și mă întrebam, există țări cum ar fi Rusia și Turcia, care își exercită influența prin mijloace culturale sau economice foarte concrete, idei și proiecte. Ce face, ce are de oferit Uniunea Europeană în afară de sloganuri politice acestor țări care așteaptă să adere? A doua întrebare este cum poate Uniunea Europeană să-și mențină credibilitatea în procesul de extindere când cere respectarea normelor democratice și în același timp unele dintre statele membre nu respectă aceste norme sau nu aderă la aceste principii. Iar a treia întrebare, când ne uităm la instrumentele care vă stau la dispoziție în calitate de comisar pentru a duce mai departe procesul de extindere, ce instrumente aveți de la viitorii candidați, de la viitoarele state membre pentru a sublinia aspectul important de respectarea drepturilor colective a minorităților. După cum știți, în Balcane, în Ucraina, aceasta este o problemă foarte importantă. Și cred că înaintea procesului de extindere, drepturile minorităților trebuie respectate și le mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și în sfârșit domnul Kutsumas din Grecia 218 este scaunul domnului Mulțumesc. Uh, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație care mi-a fost adresată și în numele Parlamentului Gren vreau să vă felicit și să vă urez toate cele bune. Poziția Greciei a fost totdeauna una de susținere a intrării în Europa a tuturor țărilor din Balcanii de vest într-o zonă mai extinsă pentru a proteja stabilitatea Uh, și dezvoltarea într-o regiune mai mare, dar condiția pentru sprijinul din partea Greciei este să ne asigurăm că țele respectă condițiile ce li s-au impus. Și am o întrebare. există negocieri. Oare condiția de bază nu ar trebui să fie respectarea dreptului internațional și a dreptului a legislației ONU pe mare? Pentru că de curând am avut încălcări ale dreptului internațional în zona mediteranei. Nu cred că aceasta trebuie să fie o condiție sine qua non pentru intrarea în Uniunea Europeană. Mulțumesc, a doua rând, Oliver. Thank you very much. On uh, on Eastern Partnership. Parteneriatul estic întâi. O să încerc să grupez întrebările. În primul rând, uh, cu Ucraina și cum uh, putem să avansăm, să evoluăm uh, cu cooperarea și stabilitatea acolo. În afară de faptul că trebuie să menținem integritatea teritorială a Ucrainei și uh, Atâta vreme cât nu se fac progrese în această direcție, nu putem să slăbim sancțiunile împotriva Rusiei. De asemenea, trebuie să fim mai prezenți, să ne angajăm mai mult în uh, Ucraina și în țările din parteneriatul estic, care sunt dispuse să se angajeze la rândul lor mai uh, plenar cu noi. E loc de aprofundarea relațiilor. Suntem gata să facem acest lucru și putem să uh, începem să construim o economie de piață solidă. E același mesaj pe care îl transmit și Balcanilor de Vest. Fără o economie solidă, aceste țări vor fi întotdeauna vulnerabile. Și este interesul nostru să dovedim stabilitatea în această regiune printr-o dezvoltare economică durabilă. În privința Belarus, abordarea noastră este ca odată ce ne retragem din uh, odată ce ne retragem din cooperarea economică cu Belarus, pierdem, pierdem orice pârghie acolo și așa avem puțină. Deja avem un nivel de cooperare la un nivel destul de scăzut, dar trebuie să rămânem prezenți acolo, să avem contacte cu societatea civilă, să ne uh, prezentăm valorile și să fim la uh, rândul nostru cei care acceptă uh, faptul că ei se îndreaptă către Rusia. Cu Belarus trebuie să nu uităm acest lucru. În legătură cu documentul francez, se pare că e o referință pentru toată lumea acest document francez. Cum spuneam, schimbarea metodologiei e una, dar punerea la îndoială întregului proces de extindere e alta. Putem vorbi despre schimbări graduale pentru a adăuga credibilitate Uniunii și statelor membre. Dar dacă facem asta, trebuie să avem o dinamică mai bună. Prioritatea mea în orice revizuire metodologică va fi ca odată ce statele uh, își respectă angajamentele și noi să facem același lucru. Dacă rămânem în urmă, sigur, și negocierile au de suferit. Dar, cum spuneam, nu e doar documentul francez la mijloc aici și noi avem alte idei. Au fost multe întrebări în legătură cu puterea soft și felul în care Uniunea Europeană poate să-și extindă influența în Balcanii de Vest. Eu tocmai de aceea am venit cu argumentele economice, cu motivația economică. Dacă luăm exemplul TNT, companiile noastre sunt cele mai, uh, cei mai mari investitori în regiune. Investesc în uh, căi ferate, autostrăzi, uh, energie, dar dacă creștem nivelul de implicare în regiune și uh, planificăm pe termen lung infrastructura de transport, de exemplu, vom avea influență în aceste țări și atunci vom putea să respingem influența nedorită a altor țări. Sau măcar vom avea o pârghie de uh, a reacționa dacă se întâmplă ceva. La capitolul revizuirii metodologiei. Am fost întrebat dacă se va aplica și în cazul celor care deja negociază aderarea. Nu cred că ar fi o decizie înțeleaptă să mutăm, adică să schimbăm regulile în timpul jocului. Colegiul va trebui să analizeze acest lucru. Ne propunem să avem o creionare destul de clară a ideilor noastre până în ianuarie și s-ar putea să mă întorc uh, la Comisia de Politică Externă din Parlament destul de curând. Dar eu nu vreau să încetinim în niciun fel. Din potrivă, vreau să avem rezultate și să continue extinderea. În problema drepturilor colective, da, drepturile colective în regiune, mai ales pentru minorități, eh, sunt o problemă, nu sunt recunoscute de toată lumea. E și o problemă a Uniunii Europene asta, fiindcă nu toate statele membre recunosc drepturile colective ale minorităților. Dar protejarea minorităților este o valoare europeană și uh, o să iau doar exemplu minorității Roma din Balcani. Este o problemă crucială pe care trebuie să o analizăm, pentru că populația Roma e o populație specifică acestei regiuni cu nevoi și probleme foarte speciale. Deci, da, domnul Ginge și sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să facem ceva pentru că pacea și stabilitatea pe termen lung depind de acest lucru. Mulțumim, runda a treia. În Parlamentele Naționale, domnul Calniț din Letonia. Mulțumesc foarte mult. Am uh, vorbit de o serie de țări din parteneriatul estic, dar foarte puțin despre Georgia, Moldova sau Ucraina. Și în toate aceste cazuri există o trăsătură comună. Uh, sunt țări foste sovietice și au teritorii ocupate deja. Iar acest lucru este o barieră în calea Uh, dezvoltării lor și în calea parteneriatului pe viitor cu Uniunea Europeană. Ei au deci o problemă unică în rândul țărilor candidate. Vreau să mă refer în special la Georgia, o țară care probabil merita de mult să intre în NATO, încă se chinuie. Ar trebui măcar să se recunoască ce au reușit uh, georgienii Uh, la nivel european, dacă nu la NATO. Mulțumesc, domnul Vilcec, uh, Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă văd, domnule comisar. Felicitări și uh, vă urez succes pe toată durata mandatului. Să vorbim puțin uh, despre uh, extindere. Mă bucur că ați vorbit despre rolul Parlamentelor Naționale în acest proces Uh, dăm seama care e situația în uh, Balcanii de Vest cu parlamentele naționale. Eu, ca raportor pentru Serbia, sunt implicat în dialogul parlamentar cu această țară, dar am observat că situația e foarte fragmentată acolo, iar cultura parlamentară e foarte diferită. Care e planul dumneavoastră de a îmbunătăți situația? Avem nevoie de un plan robust. Nu e vorba de o vizită sau de un mesaj, e vorba de un plan strategic, fiindcă dacă vorbim de statul de drept, avem nevoie de parlamente funcționale. Vorbeați de problemele economice, dar adesea comunicarea Uniunii în regiune este uh, foarte selectiv și adesea um, o voce mai puternică are Rusia acolo decât uh, Europa ce vă propuneți să faceți pentru a implica pe actorii din regiune în procesul de comunicare? Doamna Karimi din Olanda, din partea Parlamentului Național Olandez. Mulțumesc foarte mult pentru informații. Info... Întrebarea mea se referă la Turcia ne puteți da detalii în legătură cu felul în care Turcia a, abordat odată pe problema migrației, odată pe problema uh, extinderii, în al treilea rând în raport cu NATO, cum ar arăta o abordare completă în problema Turciei. Mulțumesc. Domnul Mavrides, acum din Parlamentul European. Mulțumesc. Sunt aici, domnule comisar. O să vorbesc limba greacă. Și o să mă refer și eu la Turcia. Partea ciudată cu Turcia e că nu se respectă drepturile omului uh, nici măcar în Turcia, uh, nu se respectă uh, legislația internațională, nici legea mărilor. Ce credeți despre relația noastră cu Turcia în acest moment în care ne propunem aderarea Balcanilor de Vest și uh, Turcia este un stat candidat de foarte mult timp. O a doua întrebare. Credeți când a venit oare timpul să vedem și bunele relații de vecinătate și să ne gândim să investim în state din afara Uniunii pentru a ne asigura că mm, nu uh, avem și mai multă migrație. Din uh, Parlamentul Național Ungar, domnul Cingazala. Mulțumesc. În primul rând vreau să spun că poziția Ungariei cu privire la politica de uh, extindere nu s-a schimbat. Încă considerăm că este una din cele mai importante politici strategice ale Uniunii care contribuie eficient la rezolvarea problemelor actuale cu care se confruntă Uniunea. Politica de extindere însă a ajuns într-un impas. Și asta datorită pierderii credibilității procesului. Suntem convinși că problema, problemele procesului de extindere nu au legătură cu actualele instituții sau cu cadrul legislativ, ci cu lipsa de angajament politic din partea statelor membre. Ungaria nu respinge ideea de a revizui procesul de extindere, totuși asta nu poate să pună uh, frână procesului de extindere și să nege progresele pe care aceste țări uh, le fac. Trebuie accelerată accelerat ritmul uh, negocierilor de aderare cu Serbia și Muntenegru. Domnule comisar, cum credeți că viitorii membri ai uh, că pot fi viitori uh, membri ai Uniunii Serbia și Muntenegru. Și acum un coleg care nu mai este Uh, în Parlamentul European, s-a întors în Parlamentul Național, domnul Mesmacher. Da, mulțumesc. Um, maar ik kan die, kan die even goed um, aan u stellen. En het heeft ook pot, desigur, eh, să pun o întrebare pe care voiam să pun domnului Borel, care se referă tot la extindere. Uh, apărarea, protejarea valorilor noastre și a drepturilor fundamentale democratice, a democrației în sine, acestea reprezintă esența Uniunii Europene. Și în acest sens avem și o mare responsabilitate morală, sigur, în vecinătatea noastră, dar și în restul lumii. Și această autoritate nu o putem exercita cu adevărat decât dacă există o coerență între politica externă și politica internă. Altfel spus, o soft power nu poate să se transforme într-o forță reală decât dacă nu acționăm selectiv, nici intern. Da, acum, în privința drepturilor fundamentale, nu întoarce în privire atunci când sunt călcate în picioare și în interiorul Uniunii Europene. Și, din păcate, asta se întâmplă selectiv. Acționăm. Exemplu, uh, un lucru care se uh, referă la urmărirea penală a politicienilor catalani. Uh, în Spania. Așadar, asta a sărit în ochi și se referă și la altele, și Erdogan. Și el a observat acest lucru. Susține urmărirea politicienilor curți, urmărirea lor penală, cu o trimite la politicienii catalani din Spania, care sunt puși sub acuzație. Și atunci am gândit că Uh, cei care se uită la Uniunea Europeană se așteaptă ca drepturile fundamentale să fie apărate peste tot, tot timpul ce atâta timp cât Europa acceptă ca, acceptă ca intern să nu există o respectare egală, atunci o oda bucuriei sună cam fals în interiorul Uniunii Europene, dar și în afară. Who's gone to Spain to do politics, Ms. Jimenez Domnul Jimenez din Spania. Yeah, quería hablar por Doamna Jimenez, da. O să vorbesc în limba spaniolă. Aș vrea să spun colegului care a intervenit înaintea mea că în Spania nu există și n-a fost nicio încălcare a drepturilor omului. Și dacă a fost, e vorba de persoane care acum sunt în, în închisoare, pentru că în Spania, Curtea Supremă le-a condamnat pentru incitare la revoltă. Deci, suveranitatea în Spania și unitatea Spaniei revine poporului spaniol. Nu se face cu forța asta și vreau să spun foarte clar că în Spania nu există nicio încălcare a libertăților. Judecătorii sunt cei care au declarat asta. Spania este o țară democrată și Uniunea Democr- Europeană trebuie să apere Spania pentru că noi apărăm drepturile omului la fel ca Uniunea Europeană în întregimea sa uh, politicienii aceștia care fac eforturi pentru da, a da lobituri de stat au făcut-o și un parlament, ca și Parlamentul European, ar fi ieșit în stradă dacă avea dreptate și l-ar fi apărat. The floor is yours, Commissioner. Thank you very much. Domnul comisar răspunde. First on the, on the question... În ceea ce privește întrebarea privind Georgia, Moldova și Ucraina și dacă problemele cu Rusia inclusiv ocuparea teritoriilor lor, ar fi un obstacol în calea apropierii de UE. Aș spune eu că nu. Am dovedit acest lucru și vom continua să o facem. Primul element este de ce ul evident, este clar. Este clar că cu posibilitatea de a adopta 70% din întreaga legislație europeană, pot în toate aspectele vieții să se apropie cât de mult doresc de Uniunea Europeană. Noi o să continuăm să-i ajutăm cu asta și nu doar cu asta, dar dacă mă uit la partea de liber schimb, există mari oportunități de a se apropia, pentru aceste state de a se apropia și de a se integra în UE la nivelul vieții de zi cu zi. Însă, cum am spus, dacă au alte domenii suplimentare în care ar vrea să coopereze mai mult cu noi, noi le stăm la dispoziție. Ucraina, de exemplu. Mi se pare foarte interesant dacă am putea face legătura uh, cu conectivitatea infrastructura digitală, infrastructura energetică sau infrastructura de transport. Deci putem face și noi niște lucruri și sunt lucruri care vor fi și ei gata să le facă. Prin urmare, nu văd vreun obstacol datorită teritoriilor ocupate. Nu văd să fie vreun obstacol în dialogul lor cu noi. Din potrivă, Dialogul trebuie să se intensifice în aceste situații pentru că ei se confruntă cu presiuni din partea Rusiei. În ceea ce privește rolul parlamentelor naționale, e foarte interesant subiectul. Am discutat ieri cu reprezentanții parlamentelor naționale despre Balcanii de Vest și mesajul este clar și puternic. Trebuie ca toată lumea să facă politică în parlamentele naționale. Toată lumea trebuie să se întoarcă și să facă această politică acolo. Încurajez pe toată lumea să se întoarcă acasă, în parlamentele naționale și să facă treaba acolo. Dacă nu, aceste țări nu vor putea niciodată să ne facă să credem că pot participa la Uniunea Europeană ca membri. Avem nevoie de o, un set minim de valori naționale în ceea ce privește integrarea UE. Deci cel puțin trebuie să lase deoparte eh, diferendele naționale pe chestiuni care țin de integrare și de apartenența la UE. Încurajez toți membrii parlamentelor naționale să o facă, evident, dar singur nu o să reușesc. În audierea mea, în comisia dumneavoastră, v-am cerut ajutorul și o să continu să vă cer ajutorul. Parlamentarii sunt oameni ciudați. Se ascultă între ei mai degrabă decât se ascultă pe restul lumii. Și cred că membrii Parlamentului European sunt în cea mai bună poziție să ne explice de ce parlamentele naționale au un rol așa de important în procesul de extindere și o să ajut și eu în ceea ce mă privește, sigur, pe toți deputații care sunt gata și doresc să facă mai multe în parlamentele naționale cu privire la Balcanii Occidentali, că sunt multe de făcut și de realizat. În ceea ce privește comunicarea cu Balcanii de Vest, se înțelege de la sine că prezența noastră în Balcanii Occidentali în ceea ce privește PR-ul nu e neapărat cea mai bună, ca să mă exprim eufemistic. Și trebuie să lucrăm la asta. Pe de altă parte, dacă ne uităm la cifre și statistici, totuși Uniunea Europeană și statele membre fac cea mai multă treabă acolo și, și în regiune și pentru regiune. Și trebuie să vedem de ce în ceea ce privește PR-ul, suntem așa de prost reprezentați. Și o să vă prezint un plan în acest sens. Poate putem face ceva de genul activităților din Ucraina cu programul eu for you eu for you Să-i abordăm pe oameni, să le explicăm ce facem exact. Mai există un aspect concret și anume că după părerea noastră, acțiunile noastre sunt împărțite, sunt prea răspândite în toate părțile, în loc să ne concentrăm pe niște acțiuni mai concrete, mai solide, care să ne facă mai vizibili. Astea sunt cele două strategii pe care le am în vedere ca parte a abordării noastre comune privind uh, procesul de extindere, va fi un element foarte important. În ceea ce privește Turcia acum, abordarea Turciei este foarte clară. Există probleme fundamentale în relațiile cu Turcia, evident. Avem o problemă în ceea ce privește forările ilegale de pe lângă Cipru. Consiliul de Afaceri Externe foarte clar a introdus posibilitatea unor sancțiuni. Consiliul European de asemenea a fost foarte clar și nu sunt schimbări aici. Va trebui să continuăm până când renunță la forările acestea în jurul Ciprului. Mai există și o problemă legată de negocierile de aderare. ne-a menționat în mod frecvent preocupările legate de libertățile fundamentale, libertatea presei, închiderea jurnaliștilor și alte domenii unde se fac pași în urmă în ceea ce privește statul de drept. Sunt preocupări în continuare valide și o să le discutăm atâta vreme cât Turcia se consideră o țară uh, candidată la aderare. Pe de altă parte, Turcia este al doilea aliat ca importanță al NATO-ului. Așa stau lucrurile și trebuie să cooperăm cu ei și în ceea ce privește migrația. Deci trebuie să avem o analiză completă, o revizuire completă a relațiilor noastre cu Turcia, aici în Parlament și la nivelul Consiliului European și de asemenea și în Comisie. Trebuie să avem o abordare strategică a relațiilor noastre cu Turcia și trebuie să vedem care sunt și vulnerabilitățile noastre, dar și punctele forte. Serbia și Muntenegro acum și cum să accelerăm. Asta este planul pe care vi l-am prezentat. Cea mai bună cale de a accelera este să îi motivăm să se apropie de noi cât mai repede. Pentru că dacă iau exemplul creării unei economii de piață. Prin aceasta putem explica de ce e important să avem un stat de drept și democrației funcționale, o libertate a presei, pentru că altfel nu o să avem un mediu sigur și investitorii nu o să investească. Deci trebuie să creăm mână în mână economie de piață pe baza ordinii de drept care să funcționeze și pentru noi și pentru ei. Și asta va ajuta la accelerarea procedurilor. Și cam atât, domnule președinte. Încă o rundă de întrebări, da? E runda finală și avem doar membrii Parlamentelor Naționale care intervin de această dată. Înainte să dau cuvântul, întrebă, pentru întrebări vreau să subliniez ceva în ceea ce privește activitățile de forare ale turcilor pe teritoriul cipriot. Am avut o discuție în Parlamentul European și dezbaterea a fost S-a, în Consiliu s-a spus că în Consiliu s-a adoptat un cadru pentru măsuri restrictive și acum așteptăm sancțiuni, interzicerea deplasărilor și înghețarea activelor pentru cei care sunt responsabili pentru încălcarea dreptului internațional. Doar atunci putem fi luați în serios. Domnul Petruceli din Italia. Nu e aici? Bun. Domnul Zebiniev din Polonia. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, tocmai ne-ați spus că nelansarea procesului de aderare în Balcanii de Vest merge mână în mână cu Incapacitatea de a stabili canale bune de comunicare și relații de PR pentru a explica cetățenilor din țările respective situația. Nu credeți că ar fi fezabil și rezonabil să subliniem calendarul pentru viitorul proces de aderare doar pentru a încuraja un pic lucrurile pentru aceste două țări, să le spunem că procesul acesta nu va dura <laughs> zeci de ani, ci doar câțiva ani. Mulțumesc! Domnul președinte, dacă aveți discuții între dumneavoastră individuale, ar fi bine să părăsiți sala. Mă refer mai ales la colegii din Germania. Dacă nu vă supărați. Bun. Domnul Dietrich din țările de jos. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Regatul Unit probabil nu va mai fi un stat membru în curând, dar sigur că va rămâne o țară vecină cu UE. Domnule comisar, haideți să privim dincolo de Brexit și să spunem că e nevoie de 5 ani. Peste 5 ani care credeți că sunt cele mai importante elemente de colaborare între UE și Regatul Unit? Mulțumesc! you. Mulțumim! Doamna Jorda are cuvântul. Fără microfon intervine doamna Jorda. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, vreau să vă spun cât de importantă este politica de vecinătate parteneriatul estic și politica de extindere a UE pentru a include Balcanii Occidentali. Sunt esențiale, ba chiar vitale, Controversele din ultimele săptămâni referitoare la Albania și Macedonia din Nord sunt o mărturie a importanței și actualității subiectului. Și am o dublă întrebare, domnule comisar. Ne puteți spune cum vedeți dumneavoastră legătura dintre politica externă a UE și politica de extindere? Și în al doilea rând, în septembrie, declarația finală a copreședinției eh, conferinței internaționale privind politica externă și de apărare sublinia că politica de coeziune și aderare a UE trebuie să meargă mână în mână și să se consolideze reciproc. Cum vedeți legătura între politica de extindere și reforma funcționării interne a UE? Mulțumim! domnul Dimitrescu din România. Je voulais vous poser deux questions. Am două întrebări. În primul rând, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește Moldova, în ceea ce privește extinderea, având în vedere situația politică din această țară în ceea ce privește pierderea de putere a guvernului Mae Sandu. Și în al doilea rând, am vorbit foarte mult astăzi, s-a vorbit foarte mult despre o nevoie am auzit din partea Franței și altor țări, nevoia de a avea noi reguli cu privire la procesul de negociere a extinderei Uniunii Europene. Ultimele state care s-au alăturat Uniunii Europene, inclusiv țara mea, au respectat criteriile de la Copenhaga și apoi procesul cu negocierea pe fiecare capitol. În cazul în care e nevoie să venim cu noi reguli, bun, dar atunci o întrebare. Știți exact despre ce noi reguli este vorba sau măcar aveți o idee, aveți un concept propriu. E vorba de niște termene, de niște reguli stricte cu termene limită. Pentru că în Balcanii Occidentali e nevoie să se trimită un semnal clar cu privire la acest proces. Și mult noroc din partea noastră. Mulțumesc! doamna Maia Sandu va veni în comisia noastră săptămâna viitoare. Nu, în ianuarie va veni și ne va vorbi despre situația din Moldova. Asta ca să vă spun ceva despre Maia Sandu. Apoi, Republica Cehă, domnul Beneșeh și încă un vorbitor după aceea. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu aș vrea să sprijin cele spuse aici Balcanii de vest au nevoie de o perspectivă nouă, pentru că dacă nu o facem noi, cineva ne va lua locul. Știm asta și nu e deloc în interesul nostru ca Uniunea Europeană și nu e în interesul acestor țări ca cineva să ne ocupe nouă locul. Comisarul Han a spus că dacă nu aducem stabilitate în Balcan, Balcanii vor cauza instabilitate în UE și sunt de acord cu această afirmație. Am o întrebare concretă acum în ceea ce privește parteneriatul pentru Est. S-au spus multe și ca reprezentant al Cehiei, care a urmărit nașterea acestei politici, am o întrebare. Vreau să știu dacă intenționați uh, să faceți niște pași concreți și schimbări în filozofia acestei abordări, pentru că lucrurile s-au schimbat la nivel politic. În ultimul timp, uh, situația a evoluat în țările din parteneriatul de și aș vrea să știu, vreți să schimbați modul de abordare acum? Vă gândiți la ceva schimbări majore în abordarea acestui parteneriat de est? Și domnul Giucanovici din adunarea Muntenegrului ca ultimă întrebare pentru domnul comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru ocazia de a interveni astăzi aici și de a vă vorbi, dumneavoastră și reprezentanților celorlaltor parlamente. Eu vin din Muntenegru, uh, fac parte din partidul de opoziție de la noi. Ieri am participat la o reuniune în care am vorbit despre perspectiva pentru Balcanii Occidentali și aș vrea să vă spun un punct de vedere am auzit că noua metodologie propusă de președintele Macron este foarte criticată. Nu toți avem însă această abordare. Unii dintre noi susținem propunerile sale pentru că atunci cetățenii ar fi primii care ar resimți niște avantaje ale procesului de aderare. Deocamdată, cetățenii nu percep vreun avantaj al întregii povești cu aderarea. Întrebarea mea este următoarea. N-ar fi logic, oare, să avem valori europene în Balcanii Occidentali, să avem un nivel mai mare de integrare uh, al țărilor din Balcanii Occidentali? Chiar și această inițiativă a unui mic spațiu Schengen E o inițiativă interesantă, care poate că i-ar uh, încuraja pe cei din uh, Muntenegru și Bosnia-Herzegovina să se alăture aceste inițiative. Inițiativa, credem noi, ar trebui să fie promovată și ar trebui chiar să înlăturăm frontierele între țările din Balcanii Occidentali. Dacă am putea obține un astfel de spațiu, dacă am arăta că, iată, ne ridicăm la înălțimea acestei, acestui proiect, atunci integrarea noastră a noi ar putea fi poate mai puțin problematică. Pentru că nu e normal ca noi din Muntenegru să vrem să ne integrăm cu Danemarca, dar să nu putem elimina granița dintre noi și Bosnia-Herzegovina, totuși. Mulțumesc foarte mult și mă bucur încă o dată că sunt aici. Mulțumim foarte mult și ca o continuare a intervenției dumneavoastră, vă pot spune că luni și Marți am fost la Belgrad și prima, primul pas către integrare este, sunt de acord, să eliminăm taxele E ciudat să treci o frontieră și dintr-o... A, taxele de roaming. Este ciudat să intri într-o țară, treci frontiera și dintr-o dată taxele și costurile de roaming sunt așa de diferite față de la noi. Bun, dragi colegi, cred că uh, am acoperit toată lumea care a vrut să intervină. Avem o listă lungă și acum domnul comisar va răspunde. Oliver, te rog. Mulțumesc. Au fost două întrebări legate de programul extinderii. Asta este o întrebare capcană, sigur. Cineva s-ar arunca pe ea și ar spune 2025, dar cred că ni s-a mai întâmplat asta. Ideea nu este să alegem date și apoi să trebuiască să le schimbăm. Ideea este să punem la punct un proces care să ducă la extinderea către aceste țări. Eu sunt responsabil pentru acești 5 ani, iar planul meu este ca la sfârșitul acestei perioade de 5 ani, acestui mandat, să avem măcar o țară gata să adere la Uniunea Europeană. Asta pot să vă spun eu în privința programului și pentru asta la asta mă angajez și sunt fericit să o fac. În ceea ce privește întrebarea dacă extinderea și aprofundarea se condiționează reciproc. Nu cred. Cred că extinderea este posibilă fără o mare schimbare instituțională, sigur, dacă ne punem de acord asupra unei reforme instituționale, cu atât mai bine, dar nu este o condiție în sine să avem o reformă instituțională completă în Uniunea Europeană înainte să poată aibă, să aibă loc uh, extinderea. Uniunea Europeană ar trebui să poată funcționa din nou cu 28 de state membre. În ceea ce privește întrebarea dacă mini-Schengen este o idee bună, orice cooperare regională înainte de aderare între țările din Balcanii de Vest este binevenită și salut acest mini-Schengen. Dar există o condiție din partea mea trebuie să fie inclusiv. Toată lumea trebuie să poată să se alăture, toată lumea din uh, Balcanii de Vest. Altfel, nu pot decât să salut. Uh, face ca frontierele să fie ușor de traversat, ajută comerțul, ajută contactul de la om la om, deci chiar poate produce avantaje, îl salut, dar vă rog să vă asigurați uh, că toată lumea care își dorește poate să se alăture oricând, toată lumea din regiunea dumneavoastră. În ceea ce privește Moldova și situația din Moldova, analizăm foarte îndeaproape situația din Moldova. Vedem că în momentul de față există o situație politică greu previzibile, cel puțin pe termen mediu. Dar orientarea noastră nu s-a schimbat. Vom coopera cu guvernul din Moldova atâta timp cât acesta face reforme. Și vom continua să oferim ajutor financiar, instituțional, reformele. Dar reformele trebuie să aibă loc. Altfel, va trebui din nou să suspendăm finanțările sau să luăm alte măsuri. Deci, trebuie ca Moldova să-și continue cursul. Suntem dispuși să facem tot ce ne stă putință pentru ca Moldova să-și păstreze orientare. În ceea ce privește extinderea direcția Moldova, dacă este prevăzută, în momentul de față mi se pare foarte dificil să avem o perspectivă privind extinderea. Dar ce știu și ce am spus deja este că DCFTA încă oferă multe posibilități de îmbunătățiri. Odată ce punem în aplicare acest lucru și am identificat deja tot uh, potențialul altor zone, această problemă poate fi pusă din nou și orice țară din Europa poate să își depună candidatură. Dar acesta este un alt proces. În momentul de față nu suntem acolo. în ceea ce privește parteneriatul estic în sine și planurile noastre de viitor. Suntem în mijlocul unei perioade de reflexie, deci este foarte greu să vă spun ce idei noi vom pune în prim plan. Dar ce vă pot spune deja este că aduce mai aproape în orice domeniu unde se poate coopera cu noi, mai aprofundat și mai solid, va fi partea unei strategii cu noi, dar este foarte greu să spunem ce noi elemente puteți aștepta de la noi. Noi, în momentul de față, terminăm procesul de reflexie și, sigur, ne vom adresa acestor țări și statelor noastre membre înainte de a face propuneri. Și, în sfârșit, uh, cred că am lăsat la urmă cireașa de pe tort, problema Regatului Unit. Da, e o glumă, vă rog să nu vă luați serios. Am putea crea un parteneriat vestic cu Regatul Unit dacă Regatul Unit ce-o dorește. Sigur, cu anumite condiții. Dar, sincer, va trebui să vedem ce își dorește Regatul Unit în privința relației cu noi. Mai avem pe altcineva care se ocupă de asta. Și voi prelua această problemă de odată ce va defini relațiile viitoare și voi lucra la acest lucru dacă mi se încredințează, dar în momentul de față comisarul anterior pentru care lucrez cu mare plăcere, Michel Barnier este responsabil pentru acest lucru, așa că pe el ar trebui să-l întrebați dar avem nevoie cel puțin de un acord de liber schimb complet, măcar atât, dar sper să fie mai mult. Numai că Michel Barnier este într-o poziție mult mai bună pentru mine decât mine ca să vă explice acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Doamne și domnilor, dragi colegi, înainte să săriți în picioare, voi încheia pe scurt această întâlnire. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului comisar Varhei pentru că a stat atât de mult cu noi, pentru că a răspuns la toate întrebările noastre și ce am observat într-o perioadă scurtă de timp este deja foarte familiarizat cu multe probleme. Ați analizat uh, în ajuns uh, regiunile, problemele țărilor și vă mulțumesc și vă urez succes! Vreau să mulțumesc Unității pentru relațiile cu Parlamentele Naționale, pentru excelentă asistență și pentru organizarea acestei întâlniri și vreau să exprim recunoștința față de dumneavoastră, colegii din Parlamentele Naționale uh, și asistența dumneavoastră că ați venit la Bruxelles și uh, ne-ați împărtășit punctele dumneavoastră de vedere. Cred că aceste schimburi sunt foarte utile și dorim să continuăm cu acest format dacă sunteți de acord. Aștept cu nerăbdare viitoare întrunire în contextul uh, conferinței interparlamentare de la Zagreb. Între 2 și 4 martie, Mirocovace, președintele uh, Comisiei pentru Afaceri Externe din uh, Parlamentul Croat, este aici. Vom discuta acum programul pe care îl vom organiza cu noastră. Vă urez o zi și o seară minunată la Bruxelles, uh, drum bun către casă și ne vedem cel târziu martie la Zagreb. Mulțumesc, întrunirea se încheie.